Dragi colegi, o să vă rog să ocupați locurile astfel încât să putem continua cu ordinea de zi pentru această după-amiază. Și primul coordonator TNT pe care îl avem este domnul Valentin Oliveira care va vorbi despre proiectul 21, autostrăzi maritime. Așa încât, încă o dată, vă invit să vă ocupați locurile. Este o singură ședință, cea din această sală, nu sunt ședințe și pe culoare. Bun, așadar, domnul Valente de Olivera, aveți cuvântul timp de 10 minute să ne vorbiți despre activitatea noastră în cadrul proiectului prioritar 21. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi uh, voie să vă felicit pentru numirea dumneavoastră în această funcție și să uh, vă urez succes. O să uh, vorbesc portugheza dacă asta nu reprezintă o problemă. În ultimii doi ani am avut întâlniri cu 300 de persoane pentru a pregăti acest raport pe care îl dezbatem acum. Uh, aceasta este a doua, uh, al doilea raport. Uh, primul a fost prezentat anul trecut și discuțiile m-au purtat din Finlanda până în Grecia. Este vorba despre porturile de transbordare și porturi care combină două funcții. Problemele și soluțiile la aceste probleme pot fi rezumate uh, după cum urmează. În primul rând, uh, transportul, navele în sine și aceasta înseamnă probleme legate de siguranță, de fiabilitate și sisteme care uh, sunt complementare transportului, așa cum este VTS-ul și alte sisteme precum și încărcătura uh, vasului. Uh, la aceste probleme m-am uh, referit în primul raport, la containere, apoi îmbunătățirea operațiunilor, mai ales în, în ceea ce privește cât mai puține emisii de dioxid de carbon și alte emisii Uh, de la motoarele acestor nave, precum și uh, corelarea care există între proiectele europene. În ceea ce privește transportul, atunci când este vorba de uh, nave, se pune problema structurii, compoziției echipajelor. Există trei uh, țări în Europa care nu au probleme de formare profesională. Acestea sunt Grecia, România și Norvegia, aceasta din urmă nefiind membră a Uniunii. Toate celelalte au probleme de formare. Și cred că ar trebui să ne gândim uh, cu toții la un program de tip Erasmus uh, pentru uh, personalul maritim. Al doilea grup de probleme se referă la eficiența porturilor. Asta înseamnă, în termen administrativ, și în primul raport m-am axat foarte mult pe ghișeul unic și se îmbunătățesc mult lucrurile în administrație. Toate tipurile de servicii trebuie cuprinse aici, și eficiența unui port depinde de aceasta, de această eficiență. Apoi, problemele fizice. Unele porturi trebuie să își sporească adâncimea, apoi uh, echipamentele uh, de chei. Niciodată nu sunt uh, suficiente sloturi, astfel încât pentru a îmbunătăți activitatea porturilor trebuie să ne aplecăm și asupra acestor probleme. Și aș uh, pune accentul pe porturile aflate în orașe și care sunt înconjurate de orașe, mai ales când este vorba de orașe vechi. Și extinderea orașului este uh, restricționată, practic, de port. Sunt multe de făcut din punct de vedere al uh, instalațiilor, al echipamentelor. și eh, de la intrarea portului eh, există uneori eh, niște condiții anume pentru a pătrunde în port. Acestea trebuie să fie generalizate pentru a fi aceleași pentru toate porturile. Aceste modalități de pătrundere în port uh, sunt foarte importante pentru a putea uh, evalua ghișeul unic sau un alt uh, indicator sau indicatori la care m-am referit în primul meu raport, cum ar fi indicatorii de eficiență a portului. Al treilea element se referă la hinterland. Sigur, dorim să se folosească tot mai mult transportul uh, feroviar, însă uh, sunt de părere că pentru a aborda această problemă a întârzierilor sau atunci când vrem să fim uh, eficienți uh, uh, în transportul feroviar, trebuie să evităm uh, situații de tipul celor pe care le-am întâlnit în Polonia sau în România unde uh, este nevoie de autostrăzi uh, care să facă legătura cu portul și să uh, faciliteze accesul în port. Deci acest tip de legături trebuie susținut mai ales atunci când e vorba de platformele logistice pe uh, uscat. Am fost la Bremenhaven cu puțin timp în urmă, cu legături uh, pe uscat, uh, legături foarte uh, eficiente. Am putut să văd la fața locului astfel de platforme care acolo sunt o rutină și aș vrea ca acest lucru să se răspândească lanțul uh, logistic trebuie să înlocuiască lanțul uh, de transport și recomand acest lucru. Înainte de a trece la recomandările concrete pe care le-am cuprins în raportul meu, aș dori să punctez faptul că pentru coordonarea politicilor a diferitelor politici din diferite sectoare trebuie să facă o astfel de uh, uh, coordonare. Sigur, există de pildă legături între transporturi și uh, dezvoltarea regională, transporturi și cercetare, transport uh, și sistemul vamal. Coordonarea acestor sectoare este, nu este deloc ușoară, însă poate că trebuie să procedăm uh, în grupuri de câte două sectoare, dacă nu putem să asociem mai multe politici. Uh, am inclus o serie de recomandări în raportul meu, o să le parcurg rapid. Sunt 12 astfel de recomandări uh, cu privire la infrastructura integrată a porturilor, inclusiv legătura cu uscatul, este o componentă vitală uh, apoi uh, detectarea și urmărirea navelor, uh, care mi se pare foarte importantă, dezvoltarea uh, unei game de studii, pentru că în lipsa acestor studii nu putem să operăm în mod adecvat. De aceea subliniez necesitatea unor astfel de studii. Întotdeauna ne îndoim de autoritatea pe care le au studiile pe care le avem la dispoziție. Dacă dorim să facem o comparație între porturi, de pildă, trebuie să avem uh, studiile uh, corespunzătoare, un lucru pe care să ne bazăm atunci când facem astfel de comparații. Apoi, îmbunătățirea legăturilor între porturi și activitățile conexe portului. Uh, V-am vorbit despre ghișeul unic în domeniul administrativ, cercetarea și dezvoltarea, care sunt importante, uh, legăturile în diferitele, între diferitele tipuri de finanțări. Ceea ce am descoperit și mi se pare un lucru bun este că există diferite tipuri de finanțare. Fondul de coeziune, fondul de dezvoltare regională, Uh, Marco Polo uh, și Banca Europeană de Investiții. Partenerii noștri nu știu unde să solicite uh, astfel de fonduri. De aceea am sugerat să se creeze un sistem consultativ la care oamenii să poată apela pentru a afla locul unde trebuie să adreseze cererea. Apoi, simplificarea birocrației, linii directoare pentru TNT, mai ales uh, uh, reducerea birocrației în Bruxelles și un lucru nou la care doresc să mă refer și anume noi legături cu țările învecinate și cu sistemele de gestionare a traficului cu care Europa are legături. Ce vreau să spun prin asta? legături cu Orientul îndepărtat, unele trec prin Suez, altele prin Panama și nu suntem deloc uh, nepăsători la ceea ce se întâmplă în Suez sau în Panama. Este vital pentru prosperitatea noastră viitoare să dăm atenție acestor uh, uh, lucruri. Apoi, aș dori să subliniez importanța strategică a transportului maritim. Așa cum am spus, am vizitat foarte multe porturi și fiecare zonă are problemele sale. Zona Adriaticii are un potențial foarte mare care nu este valorificat întru totul. Peninsula Iberică are probleme, Marea Neagră oferă Uh, soluții și perspective foarte bune, bune în ceea ce privește legături cu alte părți ale lumii și toate acestea trebuie să le avem în vedere. Și, desigur, uh, legătura uh, vest-est prin Mediterana este de o importanță majoră pentru Europa. Orientul îndepărtat Uh, aflat pe radarele noastre este foarte dinamic uh, și există și uh, țări, cum ar fi Brazilia sau țările africane, unde ne putem implica. Acesta este în rezumat conținutul raportului meu. Mulțumesc foarte mult, domnule Valentin de Oliveira. Avem întrebări din partea grupurilor, domnul Itala de la PPE. Sper că v-am pronunțat numele corect. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și mulțumesc uh, raportorului. Sunt de acord uh, cu dumneavoastră. Este o foarte bună introducere la această temă. Cred că proiectul autostrăzi maritime este foarte important pentru întreaga Europa, însă în mod deosebit pentru țările nordice și uh, în special pentru Finlanda, uh, dată fiind poziția noastră acolo pe uh, țărmul estic al Mării Baltice. Au uh, fost uh, probleme uh, și totuși s-a înregistrat un progres destul de lent. Trebuie să vedem cum putem să accelerăm rezultatele practice sau în practică din punct de vedere al finanțării. Ați vorbit despre reorganizarea clasificării noi în Finlanda ne-am aplecat asupra acestui lucru și am creat un model. Apoi există alte chestiuni legate de siguranța maritimă, mai ales în zona Balticii. Sigur, lucrurile au evoluat bine, însă sunt multe nave din Rusia care uh, se supun sau cad sub incidența unor uh, alte uh, dispoziții. Uh, Apoi, în ceea ce privește uh, problemele de mediu, Organizația Internațională Maritimă, OIMU, a înregistrat o serie de uh, infracțiuni de încălcare a regulilor privind poluarea în zona um, Mării uh, Baltice și cred că știm cu toții care este impactul asupra mediului. Însă există o amenințare uh, deosebită, specială, pentru că avem uh, diferite tipuri de nave care operează în acele ape și dacă luăm exemplul Finlandei, Pentru industria noastră sunt miliarde de euro care sunt uh, investiții pentru uh, schimbarea tehnologiilor. Este o nouă provocare și uh, dacă Rusia nu se alătură acestor schimbări pe care noi le facem, dacă ei continuă să folosească vechile nave, noi vom pierde foarte mult din competitivitatea noastră Uh, Europa trebuie să-și rezolve problemele, dar și Rusia de partea ei trebuie să și rezolve problemele. Și sper că vom putea să facem aceste schimbări foarte repede. Dirk Sturks de la ALDE. Mulțumesc, domnule. Scusa, mă mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect al rețelelor uh, transeuropene mi se pare oarecum uh, misterioasă, pentru că dacă avem o cale ferată sau o autostradă sau, pe de altă parte, un canal, înțelegem foarte clar cum stau lucrurile, practic de unde până unde duce un drum. Însă, aici, în această zonă, lucrurile sunt oarecum ambigue. De aceea, uh, raportul dumneavoastră, respectiv sinteza acestuia, a fost binevenită, pentru că dumneavoastră ne arătați că nu au existat proiecte mari care să aibă succes, cel puțin un succes deosebit până acum. Acesta este un punct important, spune președintele. Ați uh, precizat în raportul dumneavoastră și vă citi asta în engleză nu au existat succese mari în proiectele uh, derulate până acum. Se aude clar o voce critică din partea raportorului. Eu nu pot să înțeleg foarte bine acest lucru, însă înțeleg despre ce vorbiți, pentru că este vorba despre porturi. Deci, din acest punct de vedere, este clar. Înțeleg ceea ce ați spus. Subliniați importanța porturilor. Este nevoie de o funcționalitate bună și de o infrastructură corespunzătoare în porturi, chiar și acolo unde este vorba despre descărcarea anumitor mărfuri și transbordarea lor uh, pe alte nave. Deci nu pot să fiu decât de acord cu dumneavoastră. Însă, întrebarea mea sună în felul următor. Și, de fapt, a fost uh, un o introducere referitoare la autostrăzile maritime, pentru că trebuie să ne întrebăm, vorbim aici doar despre proiecte de infrastructură, ar trebui să promovăm, să susținem doar proiecte de infrastructură sau terminale care au mai multe funcții sau ar trebui să susținem anumite distanțe, pentru că, pe moment, există anumite probleme în ceea ce privește uh, legăturile între Spania și Franța, să spunem. Și câteodată avem impresia că autoritățile naționale, pe lângă sprijinul financiar, au uh, beneficiază și de uh, finanțări naționale în această direcție. Însă, acest lucru ar duce la deteriorarea uh, relației de concurență, pentru că atunci când se oferă acest sprijin financiar, se renunță și la distanța respectivă. Și mă gândesc și la Italia și la uh, bonusurile ecologice. I se oferă unei nave un anumit uh, bonus ecologic dacă, să spunem, uh, duce o încărcătură nu cu uh, tirul și cu o navă pe mare. Cred că am putea să configurăm astfel aceste bonusuri așa încât să reușim să reglementăm totul cât mai bine. Pentru că, pentru mine, această temă autostrăzilor maritime este încă foarte ambiguă. Mulțumesc! Domnul Chireciani. Mulțumesc. Aș vrea să-i adresez și eu o întrebare coordonatorului și anume cum stau lucrurile în ceea ce privește coridorul 21 din zona Adriaticii, ce este prevăzut pentru statele din Balcani, pentru că ați abordat marginal acest subiect. Există un proiect foarte interesant uh, care se referă la uh, transportul portuar. Transportul pe râul Bad. Cum stau lucrurile în această privință? Puteți să ne dați niște explicații? Mulțumesc. Domnul Tixiera, din partea PP-ului. Doamna Texiera, îmi cer scuze. Eh, Senhor Professor, permita-me que comece por dizer că foi para mim um, um privilégio Mulțumesc! Pentru mine a fost într-adevăr o onoare, un privilegiu să vă pot auzi vorbind în portugheză astăzi. A fost o bucurie pentru mine să uh, pot să vă ascult. Am citit scrisoarea dumneavoastră și Consider că este important să discutăm despre semnificația autostrăzilor maritime, mai ales dacă abordăm anumite țări care se află în niște situații, în niște uh, zone marginale, cum ar fi Portugalia sau Madeira. Cred că trebuie să contribuim uh, astfel încât să se ajungă la o îmbunătățire a transportului maritim și la o sporire a competitivității. În studiul dumneavoastră a spus că țările din Sud uh, prezintă un potențial mare. Portul din Sindriș, Portugalia, uh, este unul important și poate fi legat uh, foarte bine de rețelele feroviare important este ca serviciile portoare să fie îmbunătățite, pentru că ele prezintă pe moment anumite deficiențe. De asemenea, importantă este și legătura cu alte mijloacele de transport. Pentru a putea funcționa acest lucru și transparența trebuie sporită și trebuie să existe o nouă configurare a autostrăzilor maritime. Toți partenerii trebuie să colaboreze, pentru că de multe ori ne gândim numai la avantajele directe, la cele imediate, însă ar trebui să avem o privire și pe termen lung. Trebuie să colaborăm cu întreprinderile astfel încât fondurile structurale să fie absorbite mai bine. Numai în felul acesta putem să avem un acces mai bun la acest coridor. Și aceasta este direcția pe care aș vrea să-mi prezint argumentele. Aș vrea să știu care este catalizatorul pe care putem să îl identificăm astfel încât să se ajungă la o colaborare bună între Bruxelles, autoritățile naționale și cele regionale, precum și uh, o colaborare bună cu autoritățile care oferă servicii. Ce se poate face astfel încât tot sistemul să funcționeze cât mai bine? Uh, doamna Epstein are acum cuvântul. Tak, herr Formand. Doamna Jensen. gerne herr Mulțumesc și eu aș vrea să îi mulțumesc domnului Oliveira pentru raportul său și pentru uh, ideile exprimate în acest raport. Îmi place foarte mult faptul că s-a concentrat în mod special asupra tranziției către căile maritime. Pentru că tocmai în ceea ce privește Marea Estului uh, au existat tot felul de discuții. Uh, s-a vorbit despre programul Marco Polo. Acesta se desfășoară în această zonă și pot să spun că în Marea Estului nu avem prea puțini operatori. Din contră, avem prea puține autostrăzi maritime. De aceea trebuie să adresez întrebarea în ce măsură putem susține și extinderea acestor autostrăzi maritime în această zonă. pentru că ar trebui să creăm niște infrastructuri centrale. Aceasta este o idee foarte bună, de aceea vă mulțumesc că ați accentuat că aceasta este calea potrivită și anume reconfigurarea infrastructurii așa încât să poată fi construite aceste lanțuri logistice vom uh, avea o nouă prognoză financiară în Parlament și de aceea putem să ne întrebăm cum uh, va arăta finanțarea în ceea ce privește Marco Polo. Aș vrea să știu dacă există o listă de dorințe exprimate, de idei în ceea ce privește uh, finanțarea și implementarea acesteia. Și noi, ca uh, autoritate bugetară, trebuie să avem o perspectivă asupra acestor finanțări. Mă refer la perioada de timp care începe cu anul 2013. Mai am o întrebare și anume uh, relația cu Rusia. Întrebarea mea găsește un mare interes în zona estică și în Marea Estului, însă se referă și la Marea Neagră. Vreau să subliniez și eu acest lucru. Este vorba despre creștere, despre un transport tot mai aglomerat, de aceea importurile către Rusia uh, sunt uh, oarecum dificile. Transportul către Rusia ar trebui îmbunătățit, de aceea ar trebui să încercăm să degrevăm de um, încărcătura anumite autostrăzi maritime. Aș vrea să știu dacă există planuri de a uh, integra mai puternic Rusia în acest proiect al autostrăzilor maritime. Aș vrea mai multe detalii, poate că există niște idei mai concrete în acest sens. Mulțumesc. Ultima luare de cuvânt, doamna Meisner. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Oliveira pentru raportul său. Voi fi cât se poate de succintă. Două întrebări și afirmații. Așa cum a spus și colegul meu din Finlanda, există această problemă a încărcăturii um, navelor 1% este un procent ideal, însă nu cred că este fezabil și cred că dacă se va stabili așa ceva, poate că transportul uh, se va uh, muta din nou pe calea feroviară sau pe autostrăzile uh, noastre, așa încât acest lucru ar fi uh, rău pentru sistemul ecologic. Ar trebui să reușim să păstrăm aceste căi maritime pe care le avem. Pe de altă parte, ați vorbit despre portul din Bremen, eu vin din uh, Saxonia Inferioară și uh, Trebuie să știți că uh, acest port este extins în prezent, pentru că și aici au existat tot felul de probleme cu conexiunile privind rutele existente pe teren, de aceea ar fi foarte bine să existe anumite mijloace financiare uh, astfel încât aceste conexiuni să fie create. Însă mijloacele financiare trebuie uh, să fie cheltuite în mod corespunzător. Știu că principiul subsidiarității joacă un rol important, însă trebuie să avem o viziune europeană și să înțelegem că dacă promovăm un anumit proiect și îl susținem cu bani din Uniunea Europeană, atunci uh, lucrurile trebuie să funcționeze cât se poate de bine. Thank you, Mrs. Meissner. Finally, if I can just from myself. Um... Mulțumesc, doamnă Meissner. Aș vrea să fac și un comentariu. Înțeleg foarte bine ce a spus domnul Itela și uh, doamna Meissner. Am uh, primit delegații uh, din nordul Europei delegații din 9 europei care erau uh, preocupate de reglementarea IMO în chestiune și se temeau că ea va duce la anumite distorsiuni pe piața shippingului. Deci cred că este o problemă la care, uh, pe care va trebui să o examinați deja dacă n-ați făcut-o și cu siguranță Comisia va trebui să o examineze și cred că, în special, Marea Mediterană este exceptată de la această regulă, ceea ce pare puțin ciudat, ca să nu spun mai mult. Deci, acestea sunt întrebările. Domnule Valente, dacă doriți să răspundeți, v-am fi foarte recunoscători. Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările adresate. Haideți să începem cu Finlanda. Am fost acolo și Am vizitat uh, noul port din Helsinki, Kotka și Hamina și cunosc bine dificultățile din zonă. Caracterul sensibil al zonei în ce privește transportul petrolului de joasă calitate din Rusia, petrol cu concentrare înaltă de sulf, care trece printr-o zonă extrem de vulnerabilă și asta e o problemă pe care trebuie să o abordăm cu mare grijă. Sunt complet de acord că trebuie să ne confruntăm cu această problemă, cooperarea cu Rusia sau cel puțin conexiunea, legătura cu Rusia, pentru că Zona de concentrare maximă a consumului între, în Rusia este cea dintre Moscova și San Petersburg, cam 70 de milioane de oameni cu putere de cumpărare ridicată, deci înspre acea zonă trebuie să direcționăm resursele. Și atunci uh, soluțiile sunt zona Baltică cu uh, toate trăsăturile ei și și cu problemele, în special problemele aferente legate de mediu, pentru că o mare, cum este Marea Baltică, o mare practic închisă, cum este Marea Baltică, trebuie să fie integrată în, toane, în toate planurile obiective dedicate zonei. Trebuie să spun că poarta reprezentată de uh, zona Göteborg-Arhus poate fi un lucru foarte bun Uh, pentru a evita ca uh, nave periculoase sau prea mari sau nave care n-ar trebui să fie acolo să, să intre acolo. Și în felul acesta să se evite și pericolele care pot apărea. Sunt complet de acord uh, și în, în felul acesta răspund și altor întrebări. Sunt perfect de acord că trebuie să îmbunătățim situația navelor Uh, avem nevoie de vase noi și mai bune și sunt uh, complet de acord cu preocuparea noastră legată de uh, problema sulfului. Trebuie să avem motoare mai bune pe aceste nave, nave mai bune și toate aceste lucruri trebuie luate în considerare. Sunt complet de acord cu ideea disciplinei în ce privește vechile nave. Nu sunt în favoarea acestor uh, pavilioane uh, pavilioane de complesență. Nu cred că e o chestiune prea bună să avem uh, nave cu pavilioane de complezență care de fapt vin din niște țări în care nu se respectă prea mult standardele de siguranță și asta e o chestiune pe care va trebui să o rezolvăm. Lucrul complicat în legătură cu cu aceste autostrăzi maritime este că cele trei componente nu sunt acolo toate trei în același timp. Deci nu vezi întotdeauna navele, porturile și hinterlandul. Deci trebuie să avem această uh, abordare generală, comună, să fim pregătiți să facem legătura între cele trei elemente Cred că putem rezolva această chestiune Trebuie să spun că sunt complet de acord cu dumneavoastră, trebuie să evităm uh, distorsiunea concurenței și m-am referit la acest uh, subiect în primul meu raport și cred că este atât de important subiectul încât l-am reluat în cel de-al doilea raport al meu. Și cred că trebuie să examinăm această chestiune. Joint, uh, you can join the, the, the, the comments that I made uh, Uh, regarding uh, the articulation of different policies. Și vă indic uh, comentariile pe care le-am făcut deja în legătură cu articularea și conexiunea dintre diversele politici. Unde facem acest lucru? Dacă la legătura dintre navă și port sau dintre port și hinterland și dacă facem legătura între problema transportului și problema individuală a transportului și problema mult mai generală a dezvoltării regionale. Cred că aici este punctul de inflexiune. De asemenea, ați făcut un comentariu legat de asistența, prevederea referitoare la asistența oferită unor uh, uh linii. Uh, practic încerci să stimulezi transportul, încerci să vezi care sunt uh, rezultatele pe o perioadă limitată, să zicem de 3 ani, ca să ajuți să contribui la crearea unui uh, proces și să contribui la eliminarea uh, rezervelor pe care le-ar avea anumiți operatori. Ultimul lucru, ecobonusul. Ecobonusul este un lucru foarte bun. Guvernul italian nu plătește decât costurile externe ale transportului. Deci nu plătește mai mult de atât, dar dacă mergi pe șosele, de exemplu, atunci aceste costuri sunt și ele influențate și eh, deci noi îți dăm, eh, cresc cu alte cuvinte, deci noi îți dăm mai degrabă aceast, această sumă de bani să folosești transportul naval pentru a-ți uh, acoperi aceste costuri și aș vrea să văd următoarea problemă că se rezolvă și anume că uh, drumul este plătit nu doar în Italia, ci și în Franța și în Spania, de exemplu. Și aș vrea foarte mult să văd o coordonare și o complementaritate acestui tip de activități. Doamna Sărăschiani, am fost de câteva ori uh, la Trieste și la Veneția pentru a examina situația și pot să vă spun că la Veneția a existat chiar un fel de ceremonie pentru a marca promisiunea de cooperare între uh, cele patru cele mai importante porturi de la Adriatica și un lucru pe care uh, îl pot lega de ce s-a spus în această dimineață aici este că ar fi necesar ca diferitele tipuri de transport, în special uh, sistemul feroviar și conexiunea specială dintre Trieste și Coten. Știu că are, uh, există niște o moștenire istorică acolo și niște uh, amintiri uh, care fac lucrurile ceva mai dificile. În ciuda acestui fapt, sper că se va putea face conexiunea, se putea, va putea face articularea sistemului și să dispară orice tip de suspiciuni care ar mai putea exista. Și această legătură între porturile care... Și porturile, porturile sunt următoarele. Ravenna, Veneția, Montfalcone, Trieste, Coper și Rijeka. Rijeka în Croația face și el parte din această schemă. V-ați referit la canalul între portul Veneția și Cremona. Uh, se știe că acest canal este foarte convenabil pentru că el uh, intră în portul Veneția și legătura poate fi îmbunătățită. Autoritățile locale înțeleg foarte bine importanța acestui port E vorba de o rută maritimă internă de aproximativ 200 de kilometri, peste 200 de kilometri și noi susținem foarte mult uh, ideea îmbunătățirii accesului pe această rută și mai ales să dăm un semnal în legătură cu importanța unor astfel de proiecte în zona Adriaticii de Nord. În ce privește chestiunea proiectului uh, Singe, sunt uh, complet de acord cu nevoia de a îmbunătăți lucrurile. Singe este de un port portughez care este aproape de uh, coasta de sud-est a Portugaliei. Uh, e Cabo de San Vicente, care este practic un vârf al Europei, care este în Atlantica, un pinten. Și e un port special pentru am început cu o adâncime de 70 de metri, la mijloc avem 35 uh, de metri și deci mai e loc de extindere. Majoritatea porturilor nu vor să fie doar porturi uh, de, pentru shipment uh, tent. Vor să, nu vor să fie doar porturi de transfer, ci și porturi de hinterland. Și Sinch este un astfel de exemplu de potențial neutilizat care vrea să devină un port de hinterland, dar care nu are o linie rapidă, o linie feroviară directă cu Madridul. Madridul are un port uscat și a, o astfel de conexiune feroviară ar fi foarte bună, ar funcționa foarte bine. Și în momentul în care ea va exista, situația se va rezolva. Dar m-ați întrebat care ar trebui să fie elementul catalizator al relațiilor între Bruxelles și autoritățile regionale sau naționale. Deci, ce impuls s-ar putea da acestui program autostrăzile maritime? Răspunsul, după părerea mea, este reprezentat de proiecte bune, studii bune și propuneri bune. Și dacă propunerile sunt bune, eu sunt sigur că atunci se va face un efort de a oferi acelor propuneri fondurile necesare pentru dezvoltarea lor. Doamna Jensen, cred că sunteți de acord cu importanța ideii de a avea infrastructură de susținere, infrastructură secundară, trebuie spus că lucrurile sunt, uh, se mișcă destul de încet. Am văzut câteva proiecte uh, de proiecte feroviare care durează 10-12 ani și de aceea mai mult chiar, spune președintele, da, și mai mult. Și acum înțelegeți că din cauza faptului că numărul de variabile, de vectori este mult mai mare în acest tip de conexiuni maritime și noile perspective financiare sunt uh, de asemenea o chestiune pe care ar trebui să comentăm aici. Platforms have uh, projects and master plan, we can be more Cred că putem să fim uh, mai preciși în definirea nevoilor uh, noastre. Însă, cred că, așa cum v-am spus uh, mai devreme, dacă ne adaptăm comportamentul și articulăm, înglobăm aici diferitele uh, surse de finanțare și îi informăm pe utilizator că există modalități de susținere a inițiativelor lor, e bine, cred că astfel putem să uh, fim mai rapizi în acțiunile noastre. Cred că am uh, comentat deja pe marginea uh, temei uh, Rusia. avem o mare problemă în fața noastră și anume furnizarea de mărfuri și din nord și porturile de la Marea Neagră din Constanța, din România și din Bulgaria și strâmtoarea Dardanelelor, care este foarte îngustă, uh, E bine, la aceste probleme trebuie să ne gândim cu multă creativitate pentru a veni cu răspunsurile care se impun. Doamna Meissner, am fost la Bremenhaven și acolo a fost foarte clar că postul la care v-ați referit, noul port invest, trebuie înglobat. Acest port este un bun exemplu de cooperare optimă cu alte porturi. Ei cooperează cu una dintre uh, cele mai bune porturi din uh, Italia, Gioiotau, un port tipic pentru operațiuni de transbordare. Cred că acest tip de răspuns este necesar. Cooperare între porturi caracterizate prin eficientă, eficiență și porturi cu un amplasament geografic foarte bun. La asta trebuie să ne gândim în viitor. Și acum o să vă răspund, uh, uh, domnule uh, președinte, Ehm, nu am fost la OIM, Organizația Internațională Maritimă, o să-i vizitez la Londra, dar eh, cred că problema pe care ați menționat-o eh, trebuie eh, discutată. Și pentru că nu m-am întâlnit cu ei, nu pot să vă dau un răspuns mai clar, dar oricum preconizez să merg acolo. Mulțumesc, domnule, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru răspunsurile la întrebări. Uh, așteptăm să purtăm un dialog uh, cu coordonatorii și în viitor. Vă mulțumesc. So, colleagues, next we <clears throat> change the name tag. O să schimbăm acum cartonașul cu numele coordonatorului și o să o rog pe Carla să ni se alăture. Uh, mă bucur să te revăd. Deci următorul punct pe ordinea de zi sunt proiectele 18 și 30, uh, căile navigabile interioare um, și este plăcerea mea să îi spun bun venit Carlei Peis uh, în comisia noastră. Știu că toți coordonatorii trebuie întâmpinați cu aceeași căldură, însă sunt convins că vor înțelege că pentru Carla uh, am un bun venit special, niște urări speciale. Carla, microfonul este al tău. primul rând trebuie să îți mulțumesc uh, foarte mult. Uh, am putut să fiu propriul meu coordonator Uh, astăzi, pentru că mă uit la Derek și văd că uh, acolo uh, este un conflict care se va rezolva până vineri. Deci aș putea să fiu propriul meu coordonator. Dragi eurodeputați, Aș dori să încep cu sfârșitul și să vă spun care sunt concluziile celui de-al doilea an de coordonare. Și apoi puteți să testați uh, restul dacă am procedat așa cum trebuie. În navigație Uh, regiunile trebuie să constituie o coloană vertebrală și bazinul Dunării uh, este un bun exemplu. Mai degrabă decât uh, să ne concentrăm numai asupra fluviului, trebuie să vedem mai departe bazinul acestui fluviu este important să vedem ce se întâmplă în bazinul fluviului respectiv. Pentru că trebuie să avem un fluviu navigabil, dar trebuie să existe conexiuni uh, Uh, trebuie să existe posibilități de transport intermodal. Dacă nu există porturi ca cele la care s-a referit domnul Olivera, atunci înseamnă că nu ne-am făcut treaba cum trebuie. Bazinul uh, Dunării uh, este în atenția noastră nu numai fluviul. Și cred că dacă ne uităm la acest bazin, cred că putem să uh, ne gândim la probleme de uh, sociale, de mediu și de transport. Deci este nevoie de comodalitate și cred că Uh, de fapt, este vorba de eforturile și uh, banii pe care îi investim pentru a asigura navigabilitatea fluviului. Dar trebuie să vedem dacă există și flotă și dacă există o flotă, ce fel de flotă uh, există. Este suficient de bună pentru a îndeplini cerințele autorităților de, medie, de mediu? Uh, dacă apele sunt suficient uh, de curate, dacă uh, sunt vase ecologice, dacă avem conexiuni adecvate cu zonele industriale. Principiul declarațiilor comune este în conformitate cu toți Uh, miniștrii de mediu uh, din țările implicate și pentru uh, Dunăre asta înseamnă mult pentru că sunt foarte multe țări implicate în acest bazin. Toți au convenit asupra principiilor declarațiilor comune și noi am adăugat acest lucru pentru că uh, vedem aici uh, țările care se luptă cu legislația de mediu a Uniunii Europene și ceea ce am uh, dorit să vedem într-un, într-o fază timpurie uh, este că un grup de experți care să meargă în țările respective și să stea de vorbă cu guvernele respective, cu specialiștii guvernamentali, să discute despre modul în care uh, pot să abordeze legislația de mediu. Și cred că acest lucru este foarte important uh, pentru că grupurile uh, verzilor, grupurile ecologiste sunt foarte atente uh, la ceea ce se întâmplă și au dreptate pentru că uh, fluviul este un lucru viu care se află în inima și mintea oamenilor. În Olanda avem un cântec. În fiecare om uh, uh, este un râu. Deci în fiecare persoană uh, curge un râu și toți cei care și în mintea și inimile uh, celor care locuiesc în bazinul Dunării, uh, pentru ei Dunărea este un lucru uh, sfânt. Deci, principiul declarațiilor comune ne ajută foarte mult și în viitor vor merge experți acolo care vor spune guvernelor dacă veți face asta și asta și asta, veți îndeplini legislația. Da, trebuie să rezolvăm uh, blocajele uh, majore. Dar uh, dacă nu există intermodalitate, dacă nu există uh, o schimbare în mentalitatea transportatorilor, uh, care să știe că nu pot să folosească numai camioane, ci pot uh, să uh, folosească și uh, transportul fluvial. Naiadas, cred că ne-ar putea mult ajuta în acest sens. evoluțiile tehnologice, barjele, combustibilul, operațiunile, toate acestea aduc un plus pentru uh, navigația pe uh, căile interioare. Acesta este imaginea generală pe care am dorit să vă o uh, prezint. Și pentru a începe cu lucruri mai concrete, vreau să vă spun că în al doilea an a avut loc uh, schimbări uh, în guvernele uh, statelor est-europene și în calitate de coordonator, primul lucru pe care îl faci, te duci și iei contact cu reprezentanții guvernamentali, le spui bună, sunt cu tare, dacă pot să vă fiu de ajutor cu ceva. Uh, acest uh, lucru s-a întâmplat uh, în multe țări. Mm, uneori au existat probleme, a trebuit să așteptăm până când am avut un guvern cu care să discutăm. Am călătorit în România, Bulgaria, Ungaria și au venit în Belgia, la Haga, și de asemenea va trebui să uh, călătorim și în țări cum ar fi uh, Serbia. Din fericire, uh, nu numai uh, Senskeld și uh, Dunărea ne interesează, ci și uh, căile interioare din uh, Italia o să mă refer la ele uh, imediat. Uh, programul de acțiune NAIADES se referă într-adevăr la problemele cu care se confruntă uh, transportul sistemele de informare pe fluviu vor uh, da securitatea celor care se află uh, în jurul fluviului. Pentru că poți să spui, adu camionul uh, la fluviul respectiv, însă multe dintre aceste uh, fluvii traversează centrul orașelor și deci dacă ai mărfuri periculoase, atunci poți să ai probleme. Susținerea financiară și politicile ne ajută foarte mult. Și o să mă refer mai târziu la abordarea macroregională. O să merg de la nord către sud și Uh, e vorba de secțiunea din uh, Bavaria, um, un subiect uh, foarte sensibil. Ceea ce am făcut până acum este să punem uh, în aplicare acest uh, principiu al declarațiilor comune. Un studiu va fi făcut de Guvernul Central din Bavaria. Studiul va fi monitorizat de un grup de monitorizare în care toate părțile, autoritățile de mediu, transportatorii, camerele de comerț participă. Um, mai întâi nu și-au vorbit timp de 30 de ani acum sunt împreună și discută. Sunt împreună în acest grup de monitorizare. Ce vreau să ajung uh, cu acest abordare? La sfârșit nimeni să nu spună nu e studiul meu, ci că este studiul tuturor. Am analizat uh, lucrurile, am știut în fiecare zi ce se întâmplă și este un studiu independent Poate că nu sunt foarte fericit cu rezultatele, dar este uh, studiul nostru. De multe ori nu suntem de acord cu uh, rezultatul, însă vrem uh, ca studiul să fie al tuturor și că studiul a fost just. Sper că acesta va fi rezultatul uh, pozitiv. Secțiunea austriacă a Dunării este un exemplu de proiect pentru că, într-adevăr, este o căsătorie fericită între câștigurile în domeniul mediului și uh, ceea ce este necesar pentru transport. În Austria parcul național pe care îl străbate Dunărea, va fi uh, salvat. Secțiunile slovacă și uh, maghiară ale uh, Dunării, o parte uh, semnificativă a cursului Dunării, Știți probabil că există un verdict al curții de la Haga ambele părți au auzit în acest uh, verdict, ceea ce uh, era cel mai bun lucru pentru ele. Rezolvarea acestei probleme nu este deloc ușoară din punct de vedere politic. Cred că trebuie să rămân în afara tuturor acestor uh, uh politici și aștept uh, soluții practice. Poate că vom, uh, ne vom regăsi cu toții acolo. Secțiunile bulgară și română ale Dunării, ceea ce încercăm să facem acolo este să facem ca Bulgaria și România să colaboreze pentru ca să facă totul împreună Acolo frontiera este în mijlocul fluviului, nu poți să faci dragare uh, într-o parte fără să faci în partea cealaltă. Deci încercăm să uh, le facem să colaboreze. Una dintre problemele uh, de acolo reprezintă sturionii. Este un uh, habitat foarte sensibil uh, pentru sturioni și nimeni nu vrea să uh, distrugă și să tulbure acest habitat. Toate eforturile sunt pentru păstrarea habitatului. Un lucru foarte important și tot ceea ce facem are în vedere acest aspect. Uh, aici legislația europeană este foarte complicată și nu toate guvernele sunt în măsură să facă față acestor uh, lucruri și avem probleme mari. Am vrea să simplificăm uh, lucrurile prin Uh, aceste grupuri de experți care pot uh, să uh, spună ce se poate face dacă se urmăresc anumite rezultate. Cred că acestea sunt cele mai importante lucruri în legătură cu Dunărea, apoi Seine-Scheldt. Acolo este o mare problemă, finanțarea. și singura modalitate de a rezolva problema este prin impunerea unor uh, taxe. S-a făcut un grup interguvernamental și în cadrul acestui uh, grup interguvernamental se vorbește despre finanțare și un sistem de uh, taxe care să acopere această problemă a finanțării și uh, mai este o problemă cu Sen Senskeld. Uh, există o stație Terneuze unde flamanzii și olandezii negociază acum pentru a fi în măsură uh, să uh, construiască o ecluză uriașă și numai în felul acesta ajungem la Skelt. Sperăm că și uh, partea franceză uh, uh, va discuta aceste lucruri. Apoi avem Italia și Cehia. Deci, am uh, vizitat deci în uh, blocajul de la Decin uh, pe râul Elba am dorit să vedem dacă există posibilitatea de a uh, interconecta uh, o zonă industrială puternică din Cehia cu un port din Germania, pentru că ar dori să se uh, realizeze acest lucru. Nu este o problemă care să fie clarificată între guvernele celor două țări, uh, ci uh, este o chestiune uh, care trebuie rezolvată la nivel de Cehia, pentru că există anumite dificultăți observată uh, de autoritățile de mediu, care trebuie stabilită cu autoritățile de transport. Pentru Republica Cehă este important să se rezolve acest punct. În uh, Italia, în ceea ce privește uh, fluviul Po, au existat anumite activități. Ei nu au solicitat finanțare, ci au dorit sprijinul nostru pe care l-am oferit cu mare plăcere, pentru că ei uh, și-au făcut treaba pe cont propriu. Ei au uh, făcut legătura între canalele uh, de categorie 5A uh, de pe fluviul Po, uh, pe care le-au um, conectat cu alte porturi. A fost um, un lucru extraordinar pe care uh, l-au realizat italienii pe cont propriu, fără intervenția noastră. Uh, autoritățile uh, de suport, dragul nostru Paolo, um, ei au cumpărat cinci barje care um, circulă într-un ritm de autobuz pentru a asigura transportul. Este un serviciu uh, regulat care a început în februarie 2009. Ei au făcut asta pe cont propriu, într-adevăr, și fără altă finanțare din partea noastră. Cam acestea sunt aspectele specifice pe care voiam să le prezint. Sunt bucuroasă să vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde întrebărilor. Mulțumim, Carla! Mulțumim pentru această prezentare. Ai vorbit despre fluviul uh, Dunărea Uh, în zona Vienei, din Austria, există mai multe persoane care vor să adreseze întrebări. Sunt sigur că bazinul Dunării uh, este foarte important pentru toată lumea. Toată lumea iubește Dunărea și bazinul acesteia. Deci, uh, domnul Ticăr este pe lista mea și sunt convins că va dori să adreseze niște întrebări referitoare la acest subiect. Poate ar trebui să discutăm și despre uh, Shelt și despre acest proiect 30. Cu siguranță există persoane care doresc să adreseze întrebări. În primul rând, îl rog pe domnul Groș din partea PPE să adreseze întrebarea sa. Suntem bine încadrați în timp, dar asta nu înseamnă că toată lumea Uh, trebuie să înceapă să uh, povestească aici foarte multe. În regulă, voi fi cât se poate de succint. Mă bucur foarte mult să avem alături de noi pe fosta noastră colegă actuală coordonatoare și, în fine, doresc să vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor coordonatorilor pentru activitatea pe care o faceți, pentru că știu că nu este una simplă și, din experiența mea, avem de face acum coordonatoare care știe foarte bine cum funcționează Parlamentul, știe uh, care este uh, atitudinea ministrilor de transport vis-a-vis -vis de această problemă. Nu vreau să mă refer în mod special la uh, Olanda, Flandra sau Belgia, ci uh, vreau să vă adresez întrebări în calitate de coordonator. Dumneavoastră sunteți cunoscută drept o femeie cât se poate de pragmatică, de aceea am o întrebare la fel de pragmatică. Merită să investim atâția bani în acest sector sau Rinul este singura care navigabilă internă în care merită să investim? în ceea ce privește rentabilitatea și rata rentabilității vis-a-vis -vis de transport. Dacă nu aș fi adresat eu această întrebare, sunt convins că colegul meu Harm, care din păcate nu este prezent acum în sală, ar fi adresat-o el. Nu am vrut să anticipez, însă știu că mm, doamna Carla este o colegă cât se poate de pragmatică, de aceea abia aștept să-mi răspundă la această întrebare. A doua întrebare, coordonarea trebuie să aibă loc, însă nu ați constatat și dumneavoastră că în domeniul um, mediului există unul dintre cele mai mare, mari conflicte care se desfășoară vis-a-vis -vis de uh, căile navigabile interioare. Natura 2000 uh, nu este încă definitivat, de aceea, în colaborare cu cetățenii, se dorește să se evite anumite evoluții. Nu doresc să dau acum exemple uh, S-a vorbit despre aceste aspecte și în contextul căilor feroviare. Um, coordonarea nu are loc între statul respectiv și sau între mai multe state, ci este o coordonare care trebuia să aibă loc la nivel național între diversele departamente și autorități. Este aceasta o concluzie la care ați ajuns și dumneavoastră sau nu? Și cum vi se pare um, modul în care se procedează, cum ar trebui abordată această problemă în mod preliminar. Ultima întrebare se referă la finanțare, de fapt la subfinanțare. Aceasta um, se leagă oarecum de prima întrebare. Nu vreau să intru în detaliu, însă dacă tot este să observăm anumite proiecte, atunci putem vedea, mai ales la cele care au un pregnant caracter european, că o parte din finanțare vine uh, din partea unei țări partener. Poate exista și o altă formă de solidaritate decât cofinanțarea europeană? Pentru că există anumite interese care sunt implicate și care sunt uh, tergiversate de-a lungul timpului. Mulțumesc. Uh, niște întrebări cât se poate de curajoase. Acum, din partea socialiștilor, doamna Țicău. Silvia? Thank you very much, uh, Mr. President. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să folosesc limba română. Wait, wait, wait, wait, wait. Uh, vreau să mulțumesc și eu, doamnei coordonator, pentru prezentarea făcută. Așa cum spunea și domnul președinte, această comisie a îmbrățișat Dunărea, deci uh, este... You don't have... Uh, it is uh, 17. No, 22. No. No, no. Do you have translation? Yeah, I have. translation. Yeah, yeah. Yeah, okay. Uh, încă de acum uh, doi ani uh, am încercat să introducem pe, în programul Comisiei de Transport și s-a reușit cu acordul tuturor colegilor, astfel încât Comisia de Transport și Turism a Parlamentului European anul trecut în luna octombrie, începutul lui octombrie, sfârșitul lui septembrie, a organizat o delegație care a vizat trei țări, Austria, Ungaria și România, având ca unică temă Dunărea. Uh, concluzia principală a acestei uh, delegații a fost aceea de a crea în cadrul Parlamentului European un intergrup pentru promovarea Dunării, lucru pe care îl uh, vom concretiza la începutul acestui mandat. Știm că și Comisia Europeană lucrează la o strategie pentru bazinul Dunării, care va viza atât domeniile transport, mediu, dar și dezvoltare regională pentru că dunărea este un bun uh, social cultural i economic european. dacă îmi dai voie să răspund uh, domnului uh, coleg grosch este nevoie să investim în a asigura calea navigabilă de la marea nordului la marea neagră i depinde de noi toi să facem ca această investiie să fie rentabilă practic scurtăm cu patru zero de kilometri distana dintre marea nordului i marea neagră i în felul acesta creăm într adevăr uh, coridoare fluviale care să contribuie la transportul uh, de marfă i de persoane la nivel european. a uh, dori să vă pun câteva întrebări pe de o parte care va fi modul de colaborare sau implicarea dumneavoastră în uh, implementarea viitoarei strategii privind dezvoltarea bazinului dunării. Uh, de asemenea tim aa cum au spus o i colegii notri din păcate în domeniul transportului fluvial există pe anumite segmente puternice conflicte între zona de transport i zona de mediu și aș dori să cunosc punctul dumneavoastră de vedere vizavi de canalul Băstroi, care este de asemenea parte importantă a acestui uh, uh, coridor fluvial. Uh, de asemenea, în ceea ce privește programul Naiades, din păcate, sunt țări precum noile state membre care au accesat prea puțin oportunităile pe care le au prin programul naiades i aici a dori să ne spunei mai multe i poate împreună să pregătim nite aciuni viitoare astfel încât să facilităm accesul i mai buna utilizare a instrumentelor pe care le avem la dispoziie. oricum avei în noi un partener i vrem să dezvoltăm transportul uh, pe dunăre i nu numai să avem o strategie europeană pentru dezvoltarea bazinului dunării. mulumesc. Mulțumesc, Silvia. Uh, urmează domnul Sturks și apoi uh, vom răspunde la întrebări, apoi urmează domnul Garcia și domnul Kramer. Dirk. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș uh, dori să-i mulțumesc coordonatoarei pentru această prezentare. Cred că ne-a adus uh, și uh, vești foarte bune referitoare la proiectele pe care le coordonează, pentru că este vorba despre proiecte foarte concrete și există și anumite fluxuri de bunuri uh, semnificative care uh, sunt acoperite de uh, aceste proiecte parțial. Ați vorbit despre un conflict, despre uh, zona din vest și aș dori să adaug o întrebare. Vi se pare aceasta o componentă a proiectului Shelte sau uh, mai degrabă vi se pare a fi o altă variantă? Mă interesează acest lucru și mă mai interesează și cum vedeți dumneavoastră că se vor configura uh, aceste taxe de tranziție. Va exista un sistem de taxe care va fi introdus? Cum vor funcționa lucrurile în practică? Seinscheld, aceasta uh, merge până la Schelt. Deci, sfârșitul acestei uh, rute este la Ghent și atunci am ajuns și la Schelt, dar poate că ar trebui să mergem mai departe să urmărim tot canalul de la Ghent la Terneuze, pentru că, practic, am vorbit despre o scurtătură și aceasta ar fi importantă pentru nave și pentru transbordarea mărfurilor de pe uh, vase care uh, navighează pe căi maritime, pe cele care navighează pe căi navigabile interioare. Uh, Aș vrea să adresez o întrebare și în numele uh, domnului Cadavi, care provine din aceeași regiune ca și mine. În acest caz, uh, în raportul dumneavoastră, ați vorbit despre o ecluză pentru uh, vase care navighează în interiorul țării. Ați spus că este vorba despre o ecluză de mari dimensiuni. Bun, deci Ghent va rămâne în continuare un port maritim. Uh, unde și ramurile industriale sunt importante, care nu pot fi uh, operate decât cu vase de mari dimensiuni. Deci dacă vorbim despre o asemenea ecluză la Terneze, atunci trebuie să discutăm despre o combinație între aceste variante. Cred că Ghent beneficiază de o situare foarte bună și aceasta ar trebui exploatată. De aceea sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Și am o întrebare de ordin ceva mai general am auzit uh, anumite aspecte prezentate de către dumneavoastră și am constatat că chestiune legată de mediu în ceea ce privește transportul uh, intră câteodată în conflict. Însă Comisia în anul 2007 a făcut o afirmație referitoare la politica porturilor și atunci nu era vorba numai despre subvențiile din partea statului, ci și de uh, chestiuni legate de mediu. Trebuie să ținem cont de prevederile de mediu care trebuie adaptate la rețelele transeuropene de transport. Nu am văzut însă până acum această propunere uh, prezentată în mod concret. Nu am observat uh, acest lucru. Implementarea anumitor proiecte va fi dificilă dacă dorim să armonizăm toate aceste cereri la modul general. Uh, de asemenea, criza uh, reprezintă o problemă în domeniul dumneavoastră sau nu? Mulțumesc! Vom răspunde la aceste întrebări și apoi vom veni cu o a doua rundă de întrebări. Mulțumesc! Lohnt es sich. Natürlich lohnt es. Merită? Sigur că merită. Nimeni oder oh, so etwas. Das ist doch eine, eine flu. nimeni nu se va concentra numai asupra Rinului, pentru că este un fluviu care leagă atât de multe țări Însă și Dunărea face acest lucru, ba chiar mai mult. Sunt mai multe state, mai multe națiuni, mai multe regiuni care sunt străbătute de Dunăre și sunt interconectate de acest fluviu minunat. De aceea sunt absolut sigură că merită toate aceste investiții, absolut. Da, am... avem probleme mari. Cred că există dificultăți și la uh, nivel național, dar aceste dificultăți apar și în relațiile între alte state. Haideți să privim exemplul Slovaciei și Ungariei. Acolo este vorba despre o problemă veche pe care am adus-o cu noi până în secolul 21, o problemă care nu va fi rezolvată cu atâta ușurință. De aceea cred că avem de-a face cu o istorie destul de sensibilă în acest caz și ar trebui să fim atenți la modul în care abordăm lucrurile. Cred că putem rezolva această problemă a relației între Ungaria și Slovacia în acest context dar asta numai dacă aplicăm soluții pragmatice, nu de la nivel politic înalt. Eu nu sunt o susținătoare a soluțiilor de la nivel politic înalt, însă trebuie să găsim soluții pentru a progresa. Politica este pentru guverne. Noi încercăm să ne strecurăm printre probleme pentru a găsi soluțiile corespunzătoare. Toată lumea dorește să găsească o soluție, însă istoria este cea care este și ea ne ajunge din urmă. Și cam așa doresc să procedăm pentru a ajunge la o soluție. Cele două guverne uh, au probleme în relația dintre ele din acest punct de vedere, însă vor să abordeze lucrurile din punct de vedere pragmatic astfel încât să ajungă la o soluție. Și așa vom colabora și pe viitor și sunt sigură că toate țările care sunt riverane Dunării vor vedea că nu se poate ca o țară să fie împotriva a tuturor, pentru că nu se va mai mișca nimic fie că este Serbia, fie că este altcineva, Austria nu mai poate să facă nimic dacă ea blochează lucrurile. Austria va fi pur și simplu închisă între Germania și Serbia. Deci, cred că fiecare înțelege că se află într-un lanț că este o za dintr-un lanț și că fiecare za în parte uh, duce la uh, mișcarea lucrurilor. Deci trebuie să există o coordonare, fie că există soluții politice, fie că există soluții pragmatice, ele trebuie să existe. Și în ceea ce privește relația între Slovacia și Ungaria, lucrurile le vom rezolva printr-o soluție pragmatică. Aceasta este părerea mea alte soluții de cofinanțare cofinanțare din partea statelor naționale, la asta vă referiți? Nu am înțeles foarte bine. Întrebarea se referă la proiectele, nu vreau să le uh, enumăr pe toate, însă vorbesc de cele în care 80% din finanțare, într-un proiect în care sunt implicate 5-6 țări, uh, sunt investite într-o singură țară. Aceasta este o cofinanțare europeană pentru întregul proiect, însă banii merg către țara care are cele mai multe greutăți financiare. Pentru că, practic, banii sunt investiți într-o țară unde sistemul este deficiar. Putem să ne gândim la o țară care are nevoie de uh, construcția de ecluze, care necesită investiții mari. Însă, plusul, bonusul din investiție nu este uh, distribuit corespunzător. Din câte știu eu, banii nu sunt cea mai mare problemă până una alta. Cel puțin în ceea ce privește programele europene, în aceste programe sunt investiți mulți bani și nu reprezintă problema majoră a acestora. Programele nu au întâmpinat impedimente din cauza lipsei de bani. Există tot felul de alte probleme, însă nu banii. Doamna Tico, Doamna Tico. Doamna Tico, v-am pronunțat numele corect? Cred că ar fi o idee foarte bună să combinăm activitățile de transport și de turism și în multe cazuri asta ar aduce transportul pe Dunăre mult mai aproape de oameni dacă am putea să avem astfel de sisteme de Uh, transport de-a lungul Dunării, de la o capitală la alta, pentru că până la urmă acestea nu sunt foarte îndepărtate și uh, exista transport între Viena și Bratislava, e o uh, călătorie foarte frumoasă, un peisaj superb și asta ar mai scuti din traficul pe autostrăzi. Deci e o idee foarte bună și pentru turism, cred. Așadar, cred că... Deci mi se pare o idee foarte bună și am uh, promovat-o tot timpul. Sper că va fi un uh, succes în viitor într-o măsură mult mai mare decât este acum. În ce privește intergrupul, uh, ideea intergrupului pe care ați uh, sugerat-o, uh, mi se pare excelentă. Uh, nu, nu pot eu să decid, dar depinde de Parlament, dar mi se pare o idee foarte bună. Când am fost în Suedia, domnul Bisi uh, fostul uh, nostru coleg uh, ne spunea despre ideea aceasta unui intergrup și am fost invidioasă. M-am gândit că poate aș putea să am și eu un intergrup pentru Dunăre care să ne susțină în uh, eforturile pe care trebuie să le facem. Și așadar mi-ar plăcea foarte tare să avem un astfel de intergrup. Cred că i-ați dat răspunsul domnului Groș, realmente, pentru că legătura dintre Marea Neagră și Marea Nordului nu știu eu personal dacă foarte multe uh, lucruri vor merge de la Rotterdam la Constanța. Cred că vor merge pe varianta exterioară. Dar cred că va fi foarte multă marfă care poate să meargă de la Rotterdam la Viena, sau în Germania și apoi în Ungaria. Și de, deja vorbim de o distanță uriașă și dacă toată această cantitate de marfă poate fi scoasă de pe uh, autostrăzi, e foarte bine. Pentru că mi-aduc aminte ce probleme am avut în calitate de uh, ministru cu interdicțiile de circulație din uh, Bavaria, uh, care au fost impuse de guvernul bavarez, se spunea până aici. Deci până aici puteți să mergeți și de aici pe aici nu se trece. Deci sunt foarte multe probleme pe, pe autostrăzi și pe transport rutier în zona respectivă. Deci atât de multe uh, o cantitate atât de mare de uh, marfă n-ar mai fi transportată pe uscat, ci pe mare și dacă putem să facem acest lucru într-un mod prietenos cu mediul, e foarte bine. Asta spun mereu. Trebuie să uh, uh, avem o rețea de siguranță și de securitate. E nevoie de motoare curate, este nevoie de brigăzi de pompieri care să fie organizate și active de-a lungul uh, Dunării, de-a lungul întregului uh, traiect. Deci cred că acestea sunt condiții care trebuie îndeplinite uh, pentru ca lucrurile să funcționeze din punct de vedere al navigației. Cu siguranță. Și da, mi-ar plăcea să fiu implicat în viitor în strategie și când am fost în Suedia, am mers acolo pentru politica regională pentru Marea Baltică. Marea Baltică este considerată o regiune macro, o macro-regiune și ei vor să uh, folosească același concept și în cazul Dunării, pentru că Dunărea are aceleași caracteristici ca, ca și zona, uh, țări, uh, zona Mării Baltice. Sunt foarte multe țări membre riverane, există foarte multe legături între aceste Uh, țări membre în regiunea respectivă. Vorbim de 2800 de kilometri aproape. Deci o, o cale de comunicare navigabilă foarte lungă și acum nu vreau să spun că e o, o, o șosea de transport, dar uh, această macroregiune, această strategie de macroregiune este de asemenea foarte interesantă și ar putea fi aplicată regiunii Dunării, pentru că este o abordare holistică și împiedică să ne uităm numai la transport, numai la mediu. Este o abordare completă, comprehensivă, care ia în considerare și turismul și uh, toate uh, lucrurile care se află de-a lungul acestei magistrale și care trebuie să fie conectate. Deci ia în, în considerare toate aspectele pe care le puteți imagina. În ce privește canalul Băstroie, n-ar trebui să mă întrebați pe mine, pentru că asta este o problemă politică, realmente, și Ni s-a cerut să uh, nu ne pronunțăm pe această temă, pentru că e o temă foarte fierbinte uh, de competența guvernelor din regiune și eu n-aș vrea să fiu la mijloc. Poate că puteți spune după aceea care sunt uh, țările care au probleme de accesare a resurselor uh, programului NAIADE și putem discuta despre acest lucru mai târziu. Domnul Sterks. Westerskelt, uh, din nou, cred că e o problemă extrem de politică, foarte sensibilă din punct de vedere politic, așa că nu-mi cereți mie să mă pronunț într-o chestiune legată de relația dintre Flanda, Flandra și Olanda, care durează din 1839, n-aș vrea să mă... Deci o întrebare foarte uh, vicleană, ca să spun așa. Și o problemă alunecoasă. Uh, în ce privește sistemul de taxe, sunt la fel de curios ca și, curioasă ca și dumneavoastră, pentru că este o problemă extrem de importantă. Francezii au constatat că le lipsește cam un miliard, mai, mai mult chiar de un miliard, care trebuie uh, investit în acest canal nou. E un proiect uimitor, dar uh, francezii au rezolvat toate problemele legate de intermodalitate uh, ale proiectului, accesul în zonă, aspectele turistice, situația uh, managementului acvatic în regiune. Deci s-au gândit la absolut tot și este realmente un proiect uimitor. Taneuse Ghefte este calea cea mai scurtă și aveți dreptate 100% transportul și mediul uneori sunt foarte greu de combinat uh, și încercăm să ajutăm guvernele care au uh, probleme, să ajutăm să găsească modalitățile prin care pot colabora fără să afecteze mediul și toată legislația va fi respectată și va fi uh, făcută în, în așa fel încât ea să poată fi utilizată, să fie funcțională. Navigația este o problemă uriașă. Nu În, în Olanda jumătate din flotă e sub pavilion olandez și restul e sub pavilion belgian și o mare problemă. Și cred că dacă nu avem grijă, o să avem tot felul de uh, râuri navigabile frumoase în Europa și nu o să mai avem uh, nave. Deci trebuie să examinăm acest lucru. Președintele, mulțumesc. Carla, acum mai avem patru intervenții și aș vrea să trecem la următorul uh, proiect până la ora 5, deci vă rog să nu uitați acest lucru. Doamna Lichtenberger, domnul Vandal, domnul Transimendu și domnul Kramer, deci vă rog să puneți și această serie de întrebări. Iv, te rog. Mulțumesc, mulțumesc pentru raport. Sigur că am unele remarci critice la el, în special față de faptul că, din câte văd eu, problema cu Dunărea, e, mie mi se pare că o văd într-o altă structură și dincolo de adâncimea sau lărgimea râului. Noi am văzut în delegația pe care am făcut-o că este o mare problemă și anume legăturile dintre transportul rutier sau feroviar și cel maritim nu există sau nu funcționează sau funcționează foarte rar. Am văzut niște porturi care erau goale. Legăturile, așadar, interconectările între transportul fluvial și celelalte forme de transport nu prea existau. Uh, deci asta cred că este problema crucială pe Dunăre. Încă ne lipsește o analiză a bunurilor care ar putea fi transportate pe Dunăre dacă nu uh, ne uităm să vedem ce ar putea fi transportat. Petrol care să vină din Marea Neagră sau... Și s-a vorbit deja de transportul uh, mărfurilor periculoase Mă îndoiesc că asta ar fi cea mai bună modalitate prin care să transportăm astfel de mărfuri, dar cred că lucrul cel mai important este că încă de la războaiele din fosta Iugoslavie avem o lipsă de conectare cu râul deci nu, problema nu este că Dunărea nu e suficient de largă sau de adâncă, problema este legătura cu celelalte forme de transport și punctele de, de, de interconectare, lucruri de genul acesta trebuie când vorbim despre Dunăre. După aceea ați vorbit de proiectul austriac de la Est de Viena ca de un exemplu de cele mai bune practici. Eu mă îndoiesc. Ar trebui să vorbiți cu organizațiile de mediu care au fost implicate la început și asta așa ca să aveți o a doua să mai, să, o, o a doua opinie. În ce privește Consiliul uh, și problema nu este încă o dată legată de râu, ci de logistică. Dunărea poate fi o facilitate bună, să zicem, pentru turism și pentru transport dacă natura este respectată. Dar nu putem să distrugem râul și după aceea să așteptăm să vină turiștii. Sigur, există și uh, turism de catastrofă, să zicem așa, dar uh, ăsta nu ajută și uh, nu hrănește pe nimeni. Dunărea cred că poate fi cel mai bun exemplu de adaptare a navelor la râu și nu a râului la nave. Și asta vă cer să aveți drept principiu de bază în întreaga problemă. Domnul Van Damme? Felicitări pentru proiectul noastră, doamna Pes. Dacă există un proiect european, atunci acesta este un proiect cu adevărat european, pentru că legați două mări, Marea Nordului și Marea Neagră, legați estul și vestul Europei, nordul și sudul Europei. Deci, într-adevăr, este un proiect european prin excelență, dar există anumite dezbateri pe acest subiect în ce privește infrastructura, se exprimă îngrijorări în legătură cu problemele de mediu, pentru că, evident, acest proiect nu trebuie să contribuie la poluarea și mai mare a râului. Nu vreau să intrăm acum într-o discuție de cine a fost primul ou sau găina. Trebuie să folosim această adevărată autostradă de aur care este Dunărea, să folosim toate oportunitățile de transport pe care ni le dă este un mod de transport relativ sigur, este de asemenea un mod de transport mai prietenos cu mediul. Deci nu avem nevoie să Uh, uh, considerăm că există o contradicție între mediu și nevoile de transport și de infrastructură. Se poate realiza o uh, conectare și o îmbinare a celor două aspecte. Toți cei care sunt panicați de problemele acestea de mediu ar trebui să încerce să integreze problemele de mediu și cele de infrastructură. Apoi ați vorbit de un grup de monitorizare. Există așa ceva? Recent am citit într-un ziar german uh, despre discuții pe marginea cine va fi membru în acest grup, bătălia dintre München și Berlin în legătură cu cine ar trebui să fie uh, numit în acest grup. Întrebarea mea este, chiar a început acest grup sau încă mai sunt uh, certuri pe tema aceasta? Și uh, în al doilea rând, uh, sper că studiul acesta pe care l-ați pomenit, rezultatele și concluziile acestui studiu vor fi obligatorii pentru toată lumea, pentru că această, uh, această rută trebuie să fie folosită la justa evaluare. Mulțumesc, domnul Canțien. Mulțumesc. Vă felicit, doamne Pes, pentru activitatea noastră. Ați uh, exprimat niște idei foarte clare și se vede că aveți niște uh, concepții foarte clare uh, și o preocupare pentru buna folosire a resurselor. În ce privește acest coridor, nu este unul dintre cele șase care au fost identificate drept prioritare. Întrebarea pe care o am pentru noastră este următoarea. Cum arată calendarul pentru că el nu a fost selectat uh, printre cele șase priorități principale. Și de asemenea aș vrea să examinăm uh, legătura dintre transportul maritim și cel uh, fluvial intern, o legătură foarte importantă, mai ales din moment ce, așa cum ați spus, cum a spus mai devreme, fostul nostru coleg, domnul Costa, care s-a ocupat și el de partea care are legătură cu râul Pad din Italia, Uh, spunea că este important, e posibil să se găsească surse importante de energie în acea zonă. De asemenea, mai devreme am auzit în legătură cu transportul maritim și mai ales în legătură cu uh, proiectul uh, și legăturile cu Veneția, Trieste și nordul Adriaticii. Deci shippingul pe râul Pad e foarte important pentru această zonă. Se va face mai târziu o integrare uh, se va integra uh, proiectul uh, uh, padului sau va rămâne așa cum l-a definit domnul Costa separat? Ultimul vorbitor, spune președintele, domnul Coreme, sunt sigur că veți fi succint. Cred că ar trebui să spunem lucrurilor pe nume. 80% din transportul navigabil intern are loc pe Rin. Este un uh, fluviu mare cu uh, legătură la Atlantic, un uh, loc ideal. Cealaltă 20% într-acolo trebuie să curgă ceilalți 19% din bani, pentru că uh, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, ritmul este prea încet, uh, prea dependent de condițiile meteorologice. Uh, pe pe Elba dorim în Germania să construim un um, baraj, deși nu văd foarte bine justificarea acesteia. am planificat 6 miliarde pentru uh, construcția unei autostrăzi maritime între uh, Hanovra și Berlin. Dorința este însă de a promova mai mult acest, uh, uh, acest transport pe căile navigabile. Problema este că nu putem să transportăm uh, bunurile cu nave de mari dimensiuni, însă transportul pe căile navigabile interne există și în prezent. Ah, acum ne uităm uh, la fluviu în Germania și spunem, ah, ia uite o navă, pentru că uh, foarte rar sunt, uh, se întâmplă ca acestea să circule pe căile navigabile interne. Pe Rin, într-adevăr, transportul fluvial este cât se poate de uh, bun. Însă, per total, 80% din transport se realizează pe Rin. Pe celelalte fluvii, doar 20%. De aceea, uh, planurile uh, de căi navigabile pe alte fluvii sunt oarecum absurde din punctul meu de vedere. Uh, câți bani crezi că vin din partea Uniunii Europene? 80-85% a fost răspunsul. Deci este clar uh, și landurile federale sunt de acord să facă aceste investiții pentru că este vorba de bani europeni. Nu vreau să vorbesc despre mafia din construcții, dar și ea joacă aici un rol important. Acestea sunt argumentele principale. De aceea navele trebuie să se adapteze la fluvii. Atunci suntem noi și, noi de acord că acesta este un mijloc de transport prietenos cu mediul. Dar nu invers. Trebuie să vedem care sunt privilegiile. Transportul interfluvial, uh, nu, uh, pe acesta nu se percepe taxe, totul este prefinanțat. Dacă țările Uh, națiunile vor trebui să uh, finanțeze ele însele toate aceste inițiative, atunci vor privi lucrurile cu mult mai mare atenție. Și dacă se dorește promovarea turismului pe Dunăre, vă voi spune că după ce vor fi nave mari pe Dunăre, când vor naviga pe acest fluviu, turismul va fi uh, un aspect secundar. Nimeni nu va mai vrea să uh, meargă în Delta Dunării dacă uh, mereu vor trece nave de mari dimensiuni pe acest fluviu. Eu vă spun cum stă situația în uh, Germania. Uh, calea navigabilă între Berlin și Hanovra este anulată pas cu pas, uh, distanță cu distanță. Noi avem uh, personal uh, puțin în uh, acest domeniu, însă ei vor să-și asigure locurile de muncă. Ok. Acum un punct de procedură. Punctul meu de vedere a fost uh, cu totul altul. De fapt, întrebarea mea inițială s-a referit la altceva. Voiam să-ți răspund la întrebare, de aceea am intervenit. Dacă dorești să răspunzi, uh, uh, Michael, ți-a scăpat o chestie. Nouă ne place Dunărea. Doamna Steinberger. Doamna Lichtenberg. Vă rog să mă scuzați. Doamna Lichtenberger. Cred că aveți uh, dreptate, într-adevăr. Fără legături nu există transport uh, marit. Și uh, trebuie să existe și marfă pe care să o transporti. Toate trebuie să existe în același timp, nu succesiv pentru că asta ar lua prea mult timp. Asta v-am spus de la bun început. Puteți să aveți un uh, fluviu, dar dacă nu aveți uh, puncte intermodale unde marfa poate să fie încărcată uh, pe navele fluviale, atunci n-am rezolvat nimic. Cred că de la bun început trebuie să avem în vedere problemele acestea de intermodalitate și să conectăm, să asigurăm legăturile cu zonele industriale. Acesta este și răspunsul la întrebarea dumneavoastră la analiză. Ce tipuri de marfă. Cred că guvernele uh, țărilor aflate de-a lungul uh, Dunării trebuie să realizeze aceste conexiuni și uh, trebuie ca zonele industriale care vor fi construite în viitor să fie deja construite cu legături la Dunăre. În felul acesta am cruțat foarte multe drumuri. Eu provin din țările de jos și acolo uh, Uh, nu știu ce am fi făcut dacă nu aveam aceste căi navigabile interioare și dacă n-am fi putut să transportăm pe apă. Cred că același lucru este valabil și pentru Belgia. Nu, nu nave mari. Domnule Kramer, vă invit la mine acasă. Eu locuiesc lângă Skelt și veți vedea că cele mai mari ambarcațiuni, ce mai multe nave sunt uh, nave care vin de la Constanța, vase de croazieră care uh, aduc uh, mari containere pentru că vin atât de aproape de containere încât cei de pe vasele de croazieră pot să le atingă. Da, dar dacă ai fi într-un, uh, într-o barcă cu vâsle, <laughs> contactul ar fi mai simplu. Da, dar uh, sunt foarte, se face foarte mult uh, turism pe uh, Skeld uh, și nu se poate compara uh, Dunărea uh, cu scaled. Cred că se pot combina uh, transportul Uh, fluvial și turismul. După părerea mea, nu există nicio îndoială în această privință. Proiectul uh, austriac, uh, proiect, directorul proiectului Parcului Național, atunci când am vizitat acolo și grupul verzilor, au fost foarte mulțumiți pentru că acest parc practic era pe cale de dispariție. O să mă duc din nou acolo și o să pun întrebarea pe care mi-ați adresat-o. Ați spus că Filshove ă, nu ă, este o problemă, pentru că cei de acolo ă, vorbesc despre ultima secțiune a fluviului. Ei, Păi nu interesează logistica, ci doresc să existe uh, fluviul care să nu aibă uh, niciun fel de opreliști vor să vadă bazinul uh, fluviului și după aceea se poate uh, aprecia ce se poate face acolo și folosind secțiunea aceea am putea să reducem în mod semnificativ transportul rutier. Domnul Van Van a spus că uh, transportul uh, uh pe căile uh, uh, navigabile interioare este uh, o modalitate foarte bună de transport, fără accidente și aveți foarte mare dreptate în acest sens. Cred că este greu de spus că canalul Main Dunăre este un Uh, exemplu atât de minunat, pentru că nu este vorba despre un curs de apă uh, natural și se, nu se poate vorbi acolo uh, de un decât de un canal pe care l-am săpat, însă este o conexiune minunată. Grupul de monitorizare a fost constituit în două Uh, modalități. Uh, este un joc de cuvinte între upset și setup. Deci a fost uh, setup constituit și upset a fost nemulțumit, supărat. Și cred că dacă analizez lucrurile, cred că există un echilibru. Cred că ei trebuie să înceapă să lucreze și nu să se certe între ei. Grupul de monitorizare, de supraveghere există, acum trebuie să înceapă să lucreze și să oprească orice disensiuni. Domnul Casian, coridorul Po, uh, râului Po, nu este uh, prioritar. Într-adevăr, au făcut totul ei singuri și merită toată admirația noastră pentru că au făcut așa ceva. Pentru că Uh, începând cu februarie anul uh, acesta, uh, au transferat mare parte din mărfurile care erau transportate pe căi, deci cu transport rutier pe căile navigabile interioare. Asta a dus la o decongestionare a traficului și trebuie să dar poate îmi puteți reaminti care a fost sensul întrebării dumneavoastră. Era vorba de integrarea cu transportul uh, maritim. De la Mantua, Cremona până la uh, Veneția și apoi uh, o legătură de la Veneția cu Adriatica. Deci este o legătură între uh, transportul maritim și transportul pe căile navigabile interioare. Acesta este, nu ceea ce a făcut domnul Costa. Da, de fapt ă, asta este, să facem o legătură uh, cu uh, transportul maritim și acum uh, asistăm la un uh, flux foarte mare, un transport dinspre Rusia și vom încerca să facem o conexiune cu uh, Dunărea și să conectăm rețeaua aflată în jurul Dunării cu Uh, rețeaua rusească. Mare parte din navele rusești vin uh, prin, uh, pe Marea Neagră, apoi pe Dunăre și de acolo pe fluviul Po. Da, cred că s-au dat răspunsuri. vreau să îți mulțumesc foarte mult, Carla. Se pare că proiectul tău a suscitat foarte multe uh, întrebări. Pentru că în ultimii 20 de ani transportul navigabil pe căi interioare a scăzut foarte mult în ultimii 20 de ani în Europa. Se crede că dacă se fac investiții mai mari se va um, reîncuraja, însă nu este așa. Este o reducere permanentă. Numai în anumite regiuni înregistrăm o creștere. Însă transportul uh, fluvial intern înregistrează un declin la nivel de Europa. Michael, cu tot uh, respectul, dar că a pus aceeași întrebare în legătură cu declinul industriei și răspunsul pe care l-a primit, uh, știm că este o criză și în uh, sectorul căilor navigabile interioare și s-a spus că uh, mare parte din flotă. 40% din containerele de, din portul uh, uh, din Antwerp, uh, care nu este pe Rin, uh, sunt uh, preluate, deci aceste containere de transportul pe căile uh, navigabile interioare. Exact asta susține ceea ce vreau să spun. Contribuția ta, Carla, Uh, i-a însuflețit pe participanți, uh, au fost puncte de vedere contradictorii, nu știu dacă este un lucru bun, uh, dar este o realitate. Vreau să te felicit pentru că ai venit aici pentru prezentarea ta. Îți mulțumesc foarte mult pentru contribuția ta și așteptăm cu plăcere să lucrăm cu tine în viitor. Next up is um, Mr. Telica. Urmează uh, domnul uh, Telica uh, cu privire la uh, proiectul prioritar 27. Îmi cer scuze că suntem oarecum în întârziere, dar sper că înțelegeți acest lucru. Și după aceea mai avem un raport al domnului Vink în ceea ce privește uh, sistemul european de management uh, de gestionare a traficului feroviar. Domnule Telica, aveți cuvântul în legătură cu Rail Baltica. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, bună ziua! Mă uit la ceas și văd că suntem presați de timp, o să scurtez uh, Uh, mult uh, prezentarea mea. O să spun că ultima oară când am uh, la comisie, Carla von Mir stătea în dreapta mea și am început pe această notă personală, am pierdut o colegă și o prietenă foarte bună. Acum, întorcându-mă la Rail Baltica, și încercând să descriu în puține cuvinte situația așa cum o vedem astăzi. Un lucru s-a întâmplat și anume că Europa a parcurs și este încă cufundată într-o recesiune puternică, o criză economică care a afectat în mod deosebit țările din regiunea Balticii. Vorbim de eh, o creștere uh, negativă uh, a PIB-ului uh, cu două cifre și în felul acesta sunt create noi probleme pe care va trebui să le rezolvăm. Dificultățile sunt semnificative, le putem descrie în discuții politici, politice în legătură cu reducerile în finanțarea publică, reducerea uh, bugetelor și țara pe care am în vedere în mod deosebit este Letonia. Știm cu siguranță că vom fi într-o întârziere care a fost uh, prevăzută dar uh, la care nu ne așteptam cu vreo 2-3 ani în urmă. Ne confruntăm cu probleme delicate pe care trebuie să le uh, rezolvăm și asupra cărora trebuie să convenim și acum avem uh, un acord între cele patru țări, aș spune chiar patru plus unu, e vorba de Finlanda, și uh, am început o activitate cât se poate de concretă, dar avem, uh, am făcut pași înapoi în zona Balticii. Cred că trebuie să uh, reducem ritmul la unele dintre activități, trebuie să dăm dovadă de mai multă creativitate în încercarea de a găsi surse de finanțare și de a da o mână de ajutor. Nu vreau să intru în uh, detalii în această privință, dar este o invitație deschisă adresată Comisiei să analizeze uh, probleme cum ar fi combinarea diferitelor surse. Uh, pentru a veni în ajutorul guvernului leton. Se vorbește deci despre uh, această reducere a ritmului care este iminentă. dar uh, și asta va avea consecințe serioase asupra proiectului uh, Rail Baltica. Vorbim de lucrări de modernizare care sunt uh, în curs în Estonia de Sud, pot să vorbesc uh, de uh, gara dintre Estonia și Letonia, uh, regiunile Valga și Valca. Vorbim, de fapt, despre un singur punct la frontiera dintre cele două țări. În același timp, analizăm modalități de a accelera, dar reflectând și situația economică, cum să uh, reducem în continuare costurile proiectelor din Lituania. Am uh, analizat opțiunile pe care le-am propus uh, guvernului lituanian. Costurile ar trebui uh, înjumătățite, practic, asta ar fi o estimare brută. Construirea unei uh, căi ferate uh, duble uh, uh, într-o anumită parte a Lituaniei și aceasta uh, și prin uh, înlocuirea uh, căii ferate cu ecartament uh, uh rusesc, lucruri care nu au fost uh, prevăzute și avem uh, o atitudine deschisă din partea guvernului lituanian în această privință. Uh, operatorii feroviar și mă voi referi la ei imediat, au și ei problemele lor. Uh, sunt uh, de asemenea niște semne de întrebare în uh, Polonia în ceea ce privește atitudinea guvernului polonez. Trebuie să vă spun că în Polonia principala problemă este analiza dintre Bielostac și regiunea lituaniană învecinată. Acolo e vorba de o, o zonă sensibilă din punct de vedere al uh, mediului. Cred că în acest moment uh, nu am Uh, vești negative sau dezamăgitoare în acest sens. Interesant de văzut este modul în care Finlanda sprijină proiectul și acesta este un semn că proiectul uh, este unul uh, rentabil din punct de vedere economic. Am vorbit despre porturi acum câteva minute și trebuie să spun că Helsinki sprijină acest proiect de asemenea, este interesant să observăm modul în care portul de la Boasari, uh, nou uh, deschis, uh, contribuie tot în această direcție. Dacă este să vedem care sunt obiectivele care ne așteaptă pe viitor, aș putea sublinia următoarele obiective. În primul rând, va trebui să abordăm Uh, aspectele legate de ecartament. Pentru că nu mai sunt doar chestiuni economice, ci au și, în acest caz, o componentă de altă natură, și anume Lituania uh, reprezintă motorul uh, Rail Baltica, de aceea o abordare strategică a proiectului de-a lungul timpului ne arată că acesta este un aspect interesant. Există diverse opțiuni în uh, diversele țări. Întrebarea este unde să localizăm uh, mecanismul de modificare a ecartamentului și cum putem să lucrăm cu cele două sisteme contradictorii, dar uh, interrelaționate. Intenția noastră, și acest lucru are legătură cu discuțiile pe care le-ați avut cu unii dintre colegii mei acum câteva minute, este cât de departe uh, putem merge ținând cont de situația economică actuală. Sigur, va fi o abordare pas cu pas, însă trebuie să ne asigurăm că um, impedimentele logistice care pot apărea pe parcurs între Varșovia și Tallinn, dar uh, mai ales între granița dintre Lituania și Polonia și Tallinn, modul în care putem să conectăm noi uh, căile feroviare dintre aceste regiuni. Um, există un potențial mare în acest sens, deci ceea ce dorim este să um, introducem ecartamentul uh, european și în zonele în care acesta nu există, uh, Lucrurile sunt în curs de desfășurare, însă um, ambiția din spatele proiectului este una legitimă și semnificativă în același timp. Trebuie să ne asigurăm că uh, vom fi uh, interconectați la Rail Baltica pentru a putea asigura și garanta succesul proiectului. Deci acesta este un subiect cheie pe care îl vor aborda. Uh, de asemenea, problema ecartamentului Este o opțiune noastră pe care am înaintat-o guvernul lituanian. În felul acesta am uh, informat și alte țări uh, despre fezabilitatea unei asemenea inițiative. Dacă este să ne întrebăm ce este fezabil în prezent, eu aș fi atent uh, cum uh, exprim lucrurile în contextul actualei situații economice, însă trebuie să uh, rămânem în cadrul uh, proiectului nostru. Sunt lucruri pe care le vom aborda pe viitor, în câteva zile vom avea o nouă rundă de negocieri cu guvernul lituanian. Un alt aspect care nu este neapărat parte a proiectului Rail Baltica, dar care ne-a preocupat uh, în ultimul timp și avem autoritatea de a îl uh, aborda, este acela că vrem să ne asigurăm că uh, transportul feroviar de marfă este deschis competiției, că este concurențial. Este un lucru uh, destul de greu de realizat în practică pentru că încă nu avem suficiente solicitări în creștere din partea operatorilor privați. Există cereri în acest sens, însă trebuie să vedem cum vom progresa cu Rail Baltica. Lucrurile merg în paralel, însă, în principiu, anumite uh, companii feroviare uh, uh, au reușit să țină pasul cu dezvoltările în timp. În Lituania, exemplele sunt pozitive, avem o cooperare bună cu guvernul și cu administrația. De asemenea, avem sentimentul că o parte din managementul uh, căilor ferate lituaniene uh, se destramă și că va veni un val nou. Deci mesajul este clar, Rail Baltica și rețeaua din regiune uh, trebuie să fie deschisă și concurențială. Este un punct pe care, asupra căruia insistăm, uh, vom fi deschiși la discuții uh, cu toți operatorii feroviari. Și acesta va fi un punct pe care îl vom aborda uh, în următoarele zile. Un alt punct care a fost discutat în cadrul mandatului colegului meu este cel referitor la terminale intermodale și legăturile cu porturile. Cred că um, în ceea ce privește succesul Rail Baltica, acestea sunt niște aspecte foarte importante. Uh, pentru dezvoltarea regiunii, aceste aspecte sunt absolut vitale. Dacă este să ne uităm la Kaunas, nu este doar o chestiune legată de Rail Baltica, ci trebuie să privim harta. Și aș spune că este cât se poate de clar că această legătură cu porturile din regiune, uh, Bieta Riga, cu Tallinn, Um, reprezintă un element cheie. Deci ar trebui să reținem toate aceste lucruri pentru că uh, efectul trebuie să fie uh, multiplicat reciproc și, de asemenea, investitorii privați trebuie să investească și în dezvoltarea porturilor. Pentru, din punctul meu de vedere, aceasta este o atribuție suplimentară. Investițiile în această direcție trebuie sporite. Aceasta ar fi o direcție strategică a Uniunii Europene. În felul acesta și um, domeniul mediului va deveni mai competitiv. Atenția um, economiei private este vitală pentru acest proiect. Cred că am înregistrat progrese pe această direcție și în scurt timp uh, vom avea o afacere uh, majoră, de asemenea, între organizația um, internațională din acest domeniu și um, participanți uh, din uh, Europa și Asia. Deci, uh, într-adevăr, acesta rămâne unul dintre obiectivele noastre. Domnilor și domnilor, am încercat să fiu cât mai succint uh, pentru că timpul ne presează. Uh, am uh, eliminat câteva puncte pe care le veți regăsi în raport. Cred că am înregistrat progrese semnificative mulțumită atitudinii și eforturilor uh, efectuate de uh, țările dumneavoastră în ultimele luni. Sunt multe exemple care merită menționate și care se regăsesc în raport. Chiar într-o perioadă de recesiune, am înregistrat uh, o creștere a uh, transportului feroviar de marfă. Este interesant de asemenea de văzut cum capitalismul asiatic uh, abordează această piață. În al treilea rând, va trebui să ne gândim la situația economică actuală, pornind de la două aspecte. În primul rând, va trebui ca Real Baltica să fie, Baltica să fie realizată cu costuri mai mici. Am primit uh, propuneri concrete în acest sens, mai ales din partea Lituaniei, pentru că um, în ceea ce privește această țară vorbim despre cele mai mari cheltuieli vis-a-vis de Rail Baltica. În al doilea rând, trebuie să vedem cum putem să facem viața mai ușoară în următorii doi ani acelor țări care sunt afectate în mod special de uh, criza economică. Mă refer aici la Letonia, Lituania și la țările din această regiune. De asemenea, trebuie să ne confruntăm cu o întrebare care nu vizează doar uh, aspecte uh, economice, ci și strategice, și anume ecartamentele. Acestea merg mână în mână cu cele spuse până acum, însă sunt lucruri care uh, sunt mai importante uh, Uh, decât în multe alte lucruri, uh, de fapt reprezintă integrarea rețelei feroviere uh, lituaniene în rețeaua din regiune. Domnule președinte, voi sta acum la dispoziție pentru întrebări. Știu că suntem puțin presați de timp. Carl a fost foarte răbdător și știu că așteaptă, își așteaptă rândul să ia cuvântul așa încât vă stau la dispoziție pentru întrebări. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Bic uh, va avea parte de același tratament uh, de întrebări uh, arzătoare din partea membrilor. Am trei întrebări. Domnul Zasada este primul care va pune întrebări. Mulțumesc foarte mult. Este prima dată când am onoarea să iau cuvântul numele PPE și uh, pe un proiect foarte important. Important din punct de vedere al Poloniei, dar și pentru celelalte state uh, baltice. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra implicării coordonatorului în acest proiect și a echipei care lucrează cu dumneavoastră. Aș vrea să vă mulțumesc pentru uh, efortul excelent depus. Uh, credem că acest proiect se va dezvolta și mai mult pentru că e vorba de o activitate foarte importantă. Obiectivul cheie al proiectului uh, Rail Baltica este dezvoltarea unei rute de transport de înaltă calitate între uh, statele Baltice și uh, Polonia, mergându-se până la nodul uh, feroviar Varșovia și după aceea făcându-se legătura cu alte țări mai departe. Pentru că acum această conexiune, această legătură nu există și ar putea deveni o alternativă la transportul rutier. Și știți foarte bine uh, ce probleme și ce dificultăți există pe șoselele noastre și cât de blocate pot fi acestea. Deci este foarte important ca acest proiect feroviar Baltica uh, să devină operațional cât mai repede cu putință. Din nefericire, în acest moment, statele baltice nu se bazează foarte mult pe transportul uh, feroviar uh, pentru ruta nord-sud, mai ales în ce privește transportul de marfă și cu siguranță această uh, nouă rută feroviară va uh, crește traficul între statele baltice și țările nordice, Finlanda mai ales, pe de-o parte, dar și uh, țările uh, din sud și țările din afara spațiului european. O astfel de rută modernizată va fi mult mai prietenoasă cu mediul, va Uh, ușura blocajele pe sistemul uh, de josele și autostrăzi și va îmbunătăți uh, condițiile pentru o dezvoltare regională ale țărilor noastre. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Așa cum ați observat pe bună dreptate, criza este îndeosebi, deosebit de dureroasă și de adâncă în țările baltice și poate din acest motiv aceste țări nu ar considera acum că au nevoie de prea mult uh, infrastructură de transport. Vreau să știu dacă ați făcut o simulare a fluxurilor de pasageri pe această linie baltică și de asemenea cam ce cantitate, cam ce uh, cantitate de transport ar trece de la rutier spre feroviar în momentul în care această linie ar deveni operațională? De asemenea, ați vorbit despre uh, ecartamentul european uh, spre Kaunas. Cum susțineți un astfel de proiect? Este el viabil din punct de vedere economic și, în fine, un lucru extrem de important în momente de criză, investițiile care ar trebui făcute din surse private chiar sigur, investiții care au un anumit grad de risc. Dar încercați să motivați, să atrageți și capitalul privat în acest proiect Baltica. Vă mulțumesc, președintele, vă mulțumesc, uh, domnule Zăsat, doamna uh, Sarisa, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule Vinc, pentru că ne oferiți un, un, un raport, domnule Telican. Și acum voi continua în limba estoniană. Nii nagu mul on teada Eesti Din câte știu, Ministrul Economiei și eh, Telecomunicațiilor din Estonia a declarat că prima fază de uh, refacere a eh, sistemului estonian feroviar uh, la standarde europene uh, este în uh, curs, dar că acum există anumite uh, Uh, dificultăți, sunt în stadiul de uh, facerea studiului de fezabilitate. Întrebarea mea este ce se va întâmpla în viitor. Dacă statele baltice nu vor reuși să-și revină uh, din criza economică, se gândește Comisia Europeană la vreo soluție de ajutor? Ați spus că acum nu există nicio soluție detaliată, dar vă gândiți eventual uh, la o scădere a uh, contribuției de cofinanțare pe care ar trebui să o aibă statele baltice? Cât uh, de interesată este Comisia în acest proiect care acoperă mai mult de o mie de kilometri de rețea de transport transeuropeană? Și vorbind despre Estonia, toate uh, șoselele importante care trec prin Estonia sunt uh, blocate, în special de camioane și în fiecare săptămână sunt din ce în ce mai multe accidente în care sunt implicați șoferi de camioane. Foarte multe vieți se pierd prin aceste accidente. Deci toate aceste probleme se leagă și de riscurile Uh, foarte ridicate. Ați putea să ne dați uh, răspunsuri satisfăcătoare la aceste întrebări, vă rog. În fine și uh, acum domnul Kramer. În primul rând, cred că vorbim aici despre o capitulare a Uniunii Europene și a eforturilor sale după 5 ani. Nu suntem uh, de acord cu uh, direcția clară pe care mergem. Într-o anumită prezentare ați spus că uh, legătura Ost-Vest ar trebui să rămână uh, direcția noastră clară. Însă, dacă este să ne gândim că și Spania uh, s-a hotărât să uh, construiască autostrăzi uh, în această direcție și că în prezent însă nu să fac acest lucru și în prezent se bucură că sunt conectați cu Europa, uh, mi se pare catastrofal faptul că încă nu știm ce vrem să facem, pentru că dacă nu știm ce vrem să facem, nu putem construi nici măcar un metru. Așa încât întrebarea mea este următoarea. Ă, cât de mare este în prezent transportul feroviar de marfă și care sunt perspectivele pe care le vedeți. Și apoi, ați spus că între uh, ă, Varșova, Varșovia și Kaunas există um, anumite rute feroviare. Este o trasă care există deja. La un moment dat a fost într-o stare uh, cam deplorabilă. Puteau fi culese floricele de pe acea distanță. Însă este un trasă care trebuie modernizată. De aceea, întrebarea mea, Polonia este dispusă să uh, modernizeze distanța între Via Listov și Kaunas, uh, să o modernizeze astfel încât să atingă standarde europene? Pentru că dacă se modernizează această rută, atunci și uh, continuarea ar fi mult mai simplă. Și atunci traseul până la Kaunas uh, reprezintă un segment important. Nu am înțeles foarte exact care sunt uh, problemele de rută uh, în ceea ce privește uh, Via Baltica și Rail Baltica, însă am înțeles că până la urmă s-au rezolvat problemele în acest domeniu. De asemenea, um, ultimul punct din raportul dumneavoastră spune despre îngrijorări referitoare la um, uh, traficul rutier, 500 uh, de uh, camioane care uh, trec granița între Lituania și Polonia zilnic, uh, deci este clar că trebuie găsită o alternativă. Uh, nu înțeleg de ce Polonia ar ezita în această direcție sau alții au problema că Lituania dorește să își extindă rețelele chiar dacă nu vor polonezii sau polonezii sunt cei care nu uh, colaborează. Întrebarea este cum putem proceda din acest punct de vedere, cum putem înregistra progrese pentru că aș vrea să știu care este poziția Poloniei vis-a-vis -vis de acest întreg complex problematic. De asemenea, legătura de la Helsinki, care este gândită uh, prin porturi de la Tallinn până la Sankt Petersburg. Cum stau lucrurile în această privință? Mulțumesc! Thank you, Michael. Um, I just one point. It follows on. Mulțumesc, Michael. Am și eu un comentariu care uh, se leagă de observațiile făcute și trebuie să admit că Uh, provenind din sectorul feroviar eu însumi, am uh, rezerve serioase în legătură cu capacitatea Poloniei de a uh, face față sarcinilor sale. De aceea, marele semn de întrebare pentru mine este capacitatea Poloniei de a își îndeplini angajamentele în ce privește sistemul feroviar, dar poate puteți să răspundeți noastră, domnule Telica. Domnule președinte, mă, cem că dacă, mă tem că dacă am ezita, am fi fost ezitanți, să, am fi ezitat să răspundem la întrebările grele, Baltica nu s-ar fi realizat niciodată. Dați-mi voi să spun, prin a, să încep prin a spune că, sigur, se poate ca cineva să aibă semne de întrebare și când mi s-a cerut să preiau această sarcină și eu aveam semne de întrebare și chiar mă gândeam uh, Mă gândeam totuși că dacă nu am încredere în acest proiect, atunci mai bine să nu pierd timp și resurse. Dați-mi voie să încep așadar cu atitudinea Poloniei. Vreau să spun lucru foarte clar și voi fi foarte deschis. Când am început uh, activitatea cu James, discuțiile cele mai dificile le-am avut la Varșova. Era Mi s-a spus foarte clar că pentru ei nu e o prioritate și ca au alte proiecte de transport prioritare. Pentru mine asta a fost uh, o atitudine uh, de înțeles, am spus în regulă, dacă astea sunt prioritățile voastre, dar cred că a fost important ca Polonia să înțeleagă că trebuie să existe o anumită solidaritate și ne-am așteptat, chiar dacă Polonia, să zicem, nu avea un interes atât de mare în acest proiect, totuși să dea dovadă de solidaritate cu regiunea Baltică. Și pot spune că au făcut acest lucru. Nu sunt un expert în domeniul feroviar, nu știu dacă Polonia poate fi mai eficientă sau mai puțin eficientă în acest domeniu, dar pot să spun că astăzi Uh, până acum n-am, n-am avut niciun fel de probleme semnificative în ce privește atitudinea Poloniei față de proiect. Uh, tocmai a spus domnul Sadat că primim foarte multe mesaje de la uh, regiunile estice ale Poloniei, de la autoritățile din aceste regiuni, care subliniază importanța proiectului Baltica și s-a spus deja aici că transportul rutier este foarte blocat deja și uh, nu mă miră de acest lucru. Nu mă miră acest lucru pentru că acum nu există nicio conexiune feroviară între Helsinki, Tallinn și Varșovia. Deci dacă vrei să transmiți, să transporti marfă de la Helsinki sau din Tallinn, uh, durează Uh, enorm de mult ca să ajungă acea marfă pe uh, feroviar în Polonia, mai ales uh, din cauza mecanismelor de încărcare-descărcare primitive. Deci un sistem similar cu cel Targo ar, ar tăia cu o zi cel puțin durata. Deci proiectul acesta Rail Baltica poate face o diferență. După aceea întrebarea referitoare la zona Baltică. Ok, poate că nu există foarte mult uh, cerere de transport acum, în, mai ales în domeniul uh, transportului de marfă, dar uh, tot, noi trebuie să facem o analiză pe viitor și să vedem că există acolo un potențial. În situația actuală a țărilor baltice și în situația actuală a operatorilor, uh, investițiile presupuse de aceste proiecte sunt foarte mari, dar uh, am văzut că uh, există, de exemplu, în Lituania un operator privat care este dispus să uh, financeze un sistem uh, de tip Targo. Deci este văzut acest, acest proiect văzut ca o opțiune intermediară. Între Varșovia și Bialstok se face deja transport. În ce privește transportul de pasageri, pe întregul, trai, pe întregul traiect, din punct de vedere al pasagerilor, nu va fi o chestiune viabilă din punct de vedere economic. Populația țărilor baltice este mai mică decât populația Cehiei sau aproape la fel, deci economic vorbind nu va fi foarte viabil, dar întrebarea este, vom contribui noi la dinamica transporturile de pasageri, da, și am deja un exemplu concret, secțiunea Varșovia-Vilnius și vedem că asta a întărit transportul de pasageri și între Estonia și uh, Letonia. În ce privește ecartamentul european, dacă acesta este economic uh, viabil, uh, vom Uh, folosi studiul de fezabilitate care s-a făcut acum trei ani și jumătate. Nu știu dacă vă amintiți, dar uh, această linie cu ecartament european este o investiție de aproximativ 3 milioane, miliarde de euro. Uh, am avut o abordare pas cu pas și am încercat să examinăm cât mai cuprinzător uh, implicațiile acestui proiect. Practic vom folosi uh, sistemul existent, sistemul rusesc și vom încerca pur și simplu să, uh, să-l adaptăm la sistemul european. După aceea mai există în Lituania zone unde credem că putem instala ecartament european cu costuri relativ limitate. Deci vom avea o abordare pas cu pas și, însă acest proiect în perspectivele financiare actuale nu este fezabil. Întrebarea este cât de uh, repede putem evolua. Cred că din punct de vedere strategic și din punct de vedere al uh, transportului de marfă, cred că ar trebui să ajungem la Kaunas uh, cât mai repede cu putință. În ce privește implicarea capitalului privat, you don't have, um cu siguranță este uh, un lucru bun, dar uh, dacă ar fi să spun pe șleau, deocamdată nu avem prea mulți operatori privați în Europa în domeniul feroviar. operațiunile operatorilor uh, privați sunt destul de limitate. Dar există totuși câțiva operatori privați foarte interesați de această regiune și care încearcă acum să examineze posibilitatea unor investiții. Întrebarea este, suntem noi gata să susținem parteneriate public-private, să avem fonduri europene, fonduri din bugetele naționale și finanțări private? Da, cu siguranță. Face parte din activitatea noastră și avem uh, Uh, niște semnale parțiale încurajatoare. Întrebarea este când vor fi gata operatorii să intre în acest uh, proces și e o problemă de concurență liberă. Pentru că, până la urmă, nu vrem să avem prea mulți operatori care investesc în într-o țară în care acest sistem feroviar încă este de stat și încă se mai comportă ca un fel de monopol. Deci există aici și o chestiune politică. Doamna Savisar, da, într-adevăr, 120 de km pe oră viteză uh, de, din proiectare, acesta este uh, scopul final. Dacă întârzie cu un an de zi, noi vom considera un dezastru, dar uh, n-aș zice n-aș simplifica spunând că nu există niciun fel de încredere sau uh, lipsă de încredere că acest proiect uh, Rail Baltica se va materializa. Eu am încredere și cred că îl vom face și nu cred că țările baltice vor da greș. Veniți dintr-o țară care, poate ca și Polonia în stadiile, stagiile inițiale, nu era foarte entuziastă față de acest proiect Astăzi, cel puțin, din câte știu eu, nu numai că nu mai există niciun fel de problemă, dar cred că, de fapt, partea estonă implementează la timp. Deci sper că vom reuși să facem uh, uh, totul și dacă va apărea o situație similară cu cea din Letonia, va trebui să o examinăm. Că mă întrebați dacă sunt gata să discut cu Comisia în ce privește reducerea cofinanțării, da, asta este cu siguranță una dintre opțiunile pe care le putem examina. Putem examina, pe de altă parte, și ideea ca aceste țări să ia niște împrumuturi de la Banca Europeană de reconstrucție și dezvoltare. Cred că nu există împrumuturi mai ieftine decât cele ale BERD. În felul acesta s-ar putea mai finanța un pic. De la Banca Europeană de Investiții și s-ar putea obține eventual niște perioade de grație înainte de maturitatea programului. Deci ne gândim la tot felul de idei și la tot felul de variante, dar nu cred că suntem într-o situație atât de rea încât să pierdem încredere în succesul uh, programului. Aceste opțiuni trebuie examinate nu cred că cineva își poate permite ca acest proiect să uh, dea greș. Nu pur și simplu pentru că va trebui să ștergem de pe listă un proiect TENT, ci pentru că este mult prea important din punct de vedere economic și nu avem prea multe porți de acces către Est. Porți care vor putea fi utilizate de operatorii europeni într-un mediu foarte competitiv și cred că ar trebui să susținem uh, întreprinderile europene în, din acest punct de vedere. Domnule Kramer, sper că am răspuns cel puțin parțial la unele dintre întrebările noastre. Cred că uh, uh, aceasta este una dintre soluțiile pentru congestiile rutiere, de aceea susțin uh, blocajele rutiere, de aceea susțin că Baltica, Rail Baltica este singura soluție posibilă pentru viitor și, evident, intermodalitatea cu porturile. În al doilea rând, dacă Polonia este pregătită, cred că am spus că în acest moment noi considerăm că Polonia implementează lucrurile asupra cărora s-a căzut de acord. Voi merge în Polonia în viitorul apropiat și sper că nu voi avea vești proaste de acolo. Pentru moment, cred că poate nu e un angajament prea entuziast, dar eu nu cer neapărat entuziasm, ci uh, vreau să văd că lucrurile sunt uh, îndeplinite, sunt făcute. Da, și ecartamentul european. Într-adevăr, nu cred că vrem să facem nimic artificial, și care să nu fie viabil din punct de vedere economic. Deci dacă vorbim despre ecartament european care va costa sute de milioane de euro sau un miliard de euro, nu cred că aș susține o astfel de idee. Cum n-am susținut uh, nici ideea de a avea un uh, tren de viteză mare pe cartamentul european de la Tallinn. Asta este, trebuie totuși să avem o o viziune, dar pe de altă parte trebuie să avem și picioarele pe pământ și cred că putem obține, putem crea un, uh, o linie cu ecartament european până la Kaunas. Mi se pare fezabil acest lucru. În ce privește Polonia, singura problemă care se pune este pe unde va trece ea și colegii polonezi examinează problema avem ecartament uh, european uh, 21 de kilometri în interiorul Lituaniei, deci scopul ar fi să-l extindem cel puțin până la Muscavo sau Mariampole sau un alt loc mai semnificativ. Da, asta înseamnă că dacă vrem să atrage atenția uh, întreprinderilor și să devină mai atractiv acest lucru și mai semnificativ, atunci trebuie să mergem până la Kaunas, uh, de aceea l-am pus pe lista noastră de priorități. Dacă mă întrebați când vom reuși, nu vă pot da o dată exactă, dar pentru mine asta este o prioritate uh, și trebuie legată cu nodul de transport, pentru că acesta este cofinanțat cu bani europene. Altfel se vor fi uh, irosit banii europeni dacă Rail, Baltica trece la uh, nu știu câte sute de kilometri de acest nod finanțat de Uniunea Europeană. Și, de asemenea, dacă e aproape și de aeroport, ne dă niște oportunități în plus. Nu știu dacă vom reuși să vă răspund la întrebare. Mulțumesc. Președintele, domnule eh, Telica, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția noastră și pentru că ați răspuns la întrebările membrilor și vă dorim mult succes și suntem nerăbdători să colaborăm cu dumneavoastră. Vă urez și eu succes la începutul mandatului noastră. Mult noroc, eh, mult succes. Mulțumesc foarte mult. Last, but certainly not least. Ultimul, dar cu siguranță nu cel mai puțin important și care a așteptat foarte răbdător este domnul Karel Vink legat de proiectul Sistemului European de Gestionare a Traficului Feroviar, ERTMS, se pare că Uh, în această privință uh, Regatul Unit uh, are un avans destul de mic, aveți cuvântul. Pentru că răspunde sistemul ERTMS care este legat de viteză, o să accelerez și să încerc să prezint foarte pe scurt lucrurile. În primul mandat am vrut să, să susțin uh, DigiTran și Agenția Europeană de Feroviară pentru introducerea uh, standardului uh, ETCS care urma să înlocuiască cele 23 de sisteme aflate în operare. Și apoi am hotărât să introducem șase coridoare de marfă prioritare. Acest lucru s-a bazat pe faptul că am dorit uh, ca uh, calea ferată să fie alternativă credibilă uh, transportului rutier pentru marfă. Cred că marfa, din punct de vedere a competitivității, era scăzută, avea o atractivitate scăzută Uh, în al doilea rând, și vedem tot mai mult că, de fapt, rețeaua de transport feroviar de marfă ar putea să contribuie la obiectivele de mediu ale Uniunii Europene și schimbările climatice. Ce s-a realizat? În primul rând, primul uh, pas a fost să, de, să definim un uh, cadru strategic uh, feroviar și acest lucru a fost prin două memorandumuri de înțelegere, unul în 2005, care arată rolul jucat de diferitele părți interesate și al doilea memorandum în 2007, unde am definit uh, uh, desfășurarea acestui sistem de uh, RTMS de-a lungul celor uh, șase coridoare. Comisia și uh, DG Tren au făcut uh, eforturi mari din punct de vedere tehnic. Acum avem un uh, standard uh, ETCS uh, unic care a fost uh, legalizat în 2008 uh, și uh, care uh, este cunoscut uh, sub denumirea de 2230 d Încercăm să îl îmbunătățim și obiectivul nostru este să ajungem la versiunea 3.0.0 care uh, va fi legalizată uh, la sfârșitul anului uh, 2012 uh, suntem uh, interoperabili cu 230 de momentul de față. Din punct de vedere operațional, am introdus șase coridoare de marfă, care astăzi sunt în diferite stadii de dezvoltare. A este Rotterdam-Genova, B Stockholm-Napoli, 3 Anver-Basel-Lyon, D Valencia în Spania legat de Budapesta, E Dresda-Constanța în România și F uh, uh, Antwerp sau Rotterdam Uh, la, până la Berlin și Varșovia. Pe fiecare dintre aceste coridoare am introdus o, un nivel de organizare pe uh, două niveluri. Un uh, comitet de gestionare care răspunde de coridoarele și care răspunde de planurile de afaceri pentru fiecare coridor în parte. E vorba de uh, gestiunea de infrastructură. Apoi, uh, Comisia Reprezentanților uh, Ministerelor din țările care sunt traversate de acest uh, coridor, pentru că răspund de reglementări și în mare parte de finanțare. Ceea ce am realizat astăzi pentru coridorul A, C și D, am organizat comit comitetele de management de gestionare în grupuri de interes uh, economic, pentru că în felul acesta pot să coordoneze mai bine proiectele și să asigure o continuitate în timp, ceea ce este foarte important pentru că această implementare durează foarte mult. Apoi, uh, suntem uh, convins că acest format de organizare este bun și acest lucru a fost spus și de cei care răspund de aceste coridoare. Acest format pe două niveluri este potrivit pentru a desfășura uh, programele complexe și sunt trei aspecte. Uh, în loc, înlăturarea uh, blocajelor, introducerea ERTMS și organizarea regulilor de operare. Uh, în general, uh, trenurile uh, de marfă sunt de 400, lungi de 440 de metri și putem să îmbunătățim această cifră. Vreau să subliniez că dacă luăm cele trei elemente, cei trei factori, atunci s-ar putea să avem, și acesta este obiectivul nostru pe unul din aceste coridoare, putem să avem o creștere a capacității existente a rețentei, rețelei cu 50,05%. Deci vorbim despre cifre semnificative. Celălalt aspect pe care doream uh, să îl subliniez, pentru că am experiență în gestionarea, exploatarea acestor coridoare este faptul că este nevoie de o activitate de coordonare substanțială între statele membre, Comisie, uh, sectorul feroviar, uh, gestionarii de infrastructură, operatori și industria, cei care furnizează echipamentele. Toate acestea trebuie gestionate, trebuie coordonate acțiunile pentru a obține rezultatele scontate. Și un lucru pe care doresc să-l subliniez cu această ocazie, domnilor, este că avem nevoie de un punct de vedere comun al statelor membre uh, implicate uh, pe aceste coridoare. Cum să procedăm? Pentru că dacă există întârzieri din indiferent ce uh, motive. Dacă apare o întârziere la un uh, stat uh, membru pe unul dintre uh, coridoare, atunci întârzierile uh, se propagă și uh, pe tot parcursul coridorului. Statele membre care sunt traversate de coridor au o importanță foarte mare. La nivelul comisiei am avut posibilitatea de a urmări lucrurile și să vedem care sunt rezultatele. Uh, am avut două comisii, uh, comisia uh, ERTMS și celălalt, cealaltă comisie a fost comisia grupului de coridoare. Comisia Europeană a adoptat un uh, Uh, a făcut un pas foarte important pe 22 iulie, uh, uh, un plan de dezvoltare care stabilește un calendar foarte strict de punere în aplicare. Echipamentele de cale trebuie să fie gata pentru coridoare până în 2015, cel târziu 2020. Noul sistem trebuie, ETCS trebuie folosit după 1 ianuarie 2012 sau să fie operațional de la 1 ianuarie 2015. Deci avem un cadru foarte important care este important pentru a face ca programul să progreseze. De fapt, industria și sectorul feroviar au cerut să li se dea un instrument care să le permită să își planifice mai bine investițiile. Acum avem acest uh, uh, instrument cu planul european de desfășurare. În primul rând, uh, implementarea uh, tehnologiei ETCS, deci uh, Sistemul European de Control al Trenurilor, trebuie să uh, introducem un sistem de testare la nivelul Europei care să facă posibilă interoperabilitatea. Apoi, uh, nivelul de costuri uh, pentru ETCS este încă foarte ridicat, trebuie să uh, reducem prețurile și în felul acesta să creăm un stimulent pentru sistemul feroviar. Și trebuie să ajungem la versiunea legalizată 3.0.0 până în 2012. De asemenea, o provocare importantă pentru mandatul următor este să trecem de la sistemele naționale existente la sistemul uh, ETCS. Și acest lucru nu este simplu din trei motive. Longevitatea uh, materialului uh, rulant vechi de 30, 40, 50 de ani. În al doilea rând, criza economică care um, întârzie investițiile pentru renoirea acestui material rulant. Și de asemenea, cu această ocazie trebuie să spunem și trebuie să fiu foarte deschis cu noastră că o uh, serie de țări mari sunt reticente, nu o să spun că nu vor, dar sunt reticente să uh, își schimbe sistemele naționale pentru că consideră că acestea sunt eficiente și își pun întrebarea de ce să schimbăm. Deci, în această privință, trebuie să facem presiuni ca să se treacă de la sistemele naționale existente la sistemul ETCS trebuie să spun că unele țări de dimensiuni mici au făcut deja această schimbare sau au hotărât să facă această schimbare. A treia provocare pe care o avem în următorul mandat este ca aceste coridoare să fie operaționale în în conformitate cu Planul European de Dezvoltare. Acest lucru uh, presupune niște mijloace semnificative suplimentare. O să vă dau niște cifre, însă trebuie să uh, uh, înlăturăm blocajele, să introducem ETCS-ul și să modernizăm regulile operative pentru că al minter nu o să beneficiem pe deplin de aceste programe. Recomandările pe care le-am făcut în calitate de coordonator uh, este că toată lumea trebuie să înțeleagă că intrăm într-o perioadă extrem de importantă. Înseamnă că avem un mod de transport valid cu standarde tehnice care funcționează și, prin urmare, avem un mod de transport uh, uh, pentru transportul rutier. Această alternativă este transportul feroviar. Migra uh, trecerea uh, la RTMS este credibilă și uh, uh, fiabilă pentru că sunt îndeplinite cerințele tehnologice și uh, calendarul care a fost stabilit ține cont de posibilitățile tehnice și planul european de dezvoltare. Acest lucru ar trebui să facă posibil cu trei termene importante. Unul 2012 pentru echipamentele la bord și versiunea 3, 2015 sistemul de cale și al doilea termen pentru echipamentele de bord și apoi al treilea termen 2020, îndeplinirea întregului program pentru coridoare. În al doilea rând, și aici avem nevoie de susținerea tuturor grupurilor interesate, avem nevoie de eforturi coordonate de statele membre, comisie, sistemul feroviar, industria de profil, pentru a conveni asupra priorităților potrivite și uh, Uh, priorităților. În al, în al treilea rând, trebuie să avem un cadru coerent uh, financiar și juridic, în sensul că cele șase coridoare de care am vorbit nu sunt încă incluse în programul TNT. Ele, după părerea mea, ar trebui să fie integrate pentru că este important ca să avem stimulentele pentru a face uh, schimbările, pentru a face posibil acest transfer și astfel să uh, devină eligibil instrumentul pentru cofinanțare europeană. Un alt motiv este că programul de infrastructură mai ales uh, îmbunătățirea acestui uh, program uh, este foarte costisitor și presupune eforturi ale statelor membre cu susținerea Comisiei. Prin urmare, trebuie să le considerăm, după părerea mea, în cadrul programului TNT. Și al treilea motiv, RTMS poate să contribuie la competitivitate sporită numai dacă analizăm posibilitatea de a optimiza cei trei factori pe care i-am menționat. Consolidarea oportunităților financiare trebuie analizată. Am avut două cereri de oferte în uh, cadrul celor 500 de milioane de euro uh, bugetul uh, anterior um, ETCS trebuie introdus la nivelul căii și echipamentelor de bord. Cred că trebuie să ținem uh, cont de termenul 2012, care este foarte important pentru echipamentul de bord și, de asemenea, dezvoltarea uh, versiunii 3.0.0 și, în felul acesta, am putea să avem o uh, a treia cerere de ofertă în 2011 pe termen mediu, care după părerea mea este perioada 2012-2020. Prima estimare, dacă vrem să echipăm cele 25.000 de mii de uh, kilometri de uh, cale, atunci avem nevoie de o sumă foarte mare care estimăm să fie în legătură uh, în jur de 5 miliarde de euro. Pentru a vă da un, uh, o idee în legătură cu eforturile, astăzi avem 3400 uh, de kilometri care sunt echipați, deci trebuie să uh, înmulțim cu 10 acest lucru până în 2020, ceea ce este un uh, efort foarte mare, dar și o contribuție foarte mare la echiparea acestor uh, coridoare care sunt considerate de sectorul feroviar foarte importante. În concluzie, domnule președinte, aș dori să spun că în ultimii patru ani am putut să creăm uh, condițiile pentru ca acest uh, uh, sistem să devină un succes. Putem să am putut să definim standardul unic în locul celor 23 de standarde care astăzi încă sunt valabile și în acest sens am creat condițiile uh, pentru a veni în întâmpinarea provocărilor majore, însă acum trebuie să mergem mai departe și să-l punem în aplicare. Vreau să uh, uh mulțumesc pentru de, uh, colaborarea cu uh, DG Tren, cu Agenția Europeană uh, Feroviară, cu toți factorii de răspundere, pentru că fără acesta ar fi fost imposibil să realizăm ce am realizat. Recomandările mele sunt condițiile minime pentru garantarea succesului în etapa următoare. Thank you, Mr. Uh, Mulțumesc, domnule Vinc. Domnul Broș. Mulțumesc, domnule Vinc. Voi vorbi uh, în franceză ca să nu mai aveți nevoie de interpretare. Vreau să încep cu întrebarea dacă merită investit. Uh, Cred că toți suntem convinși că e un dosar foarte important și care se referă atât la eficiență cât și la siguranță. O întrebare începește ritmul de lucru. După opinia dumneavoastră, evoluțiile tehnice sau structurile, așa cum ați, structurile existente, așa cum ați indicat uh, parțial în raportul nostru, structurile existente în țările membre care fac uh, implementarea mai dificilă sau finanțarea deci care ar fi obstacolele cele mai uh, importante care împiedică progresele mai rapide în acest uh, sector? Deci e vorba de uh, tehnică, e vorba de structurile deja existente sau finanțarea? Apoi, o întrebare care are legătură atât cu partea tehnică cât și cu investițiile. Ați spus că atunci când ne gândim că materialul rulant are o durată de viață de cel puțin 30 de ani și când vedem că sunt anumite obligațiuni, obligații asumate la orizontul anilor 2012-2015 de a introduce anumite sisteme, uh, nu va trebui oare să ne concentrăm aproape unic, unic pe uh, re, uh, reechiparea și re reechiparea materialului rural și aducerea lui la zi. Și o ultimă întrebare, uh, pentru că suntem aici și membrii mai vechi și membrii mai noi ai Comisiei, am remarcat o multitudine de liste de priorități. În acești ultimi ani am văzut multe liste prioritare, liste de priorități uh, uh, în funcție de un comisar sau altul. Vreau să vă întreb dacă n-ar fi bine să revenim toate aceste liste, să revedem toate aceste liste de priorități și să mai selecționăm dintre obiective. Deci nu pur și simplu să le punem pe toate la oaltă, ci poate să avem 5, 6 sau 10 priorități și uh, în cadrul acestora să definim niște obiective. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Uh, mulțumesc, uh, domnul Kramer. Am purtat uh, timp îndelungat această dezbatere și această opinie a fost exprimată de multe companii feroviare și anume că uh, lucrurile sunt foarte scumpe, au vrut mai mulți bani, 50% finanțare, indiferent unde se realizează aceste lucruri. Uh, aceste reproșuri mai există sau nu? Sigur, întotdeauna toată lumea vrea mai mulți bani, însă anumite lucruri nu sunt fezabile, pur și simplu. Uh, pe vremea aceea am uh, hotărât, sau chiar și azi dimineața am auzit că există peste 100 de propuneri uh, de îmbunătățire a sistemului actual, iar principiul a fost că trebuie să existe o compatibilitate în sus și în jos, astfel sistemul poate fi îmbunătățit. Aceste propuneri de îmbunătățire sunt compatibile în ambele direcții? se respectă acest principiu pentru că nu am vrut să avem 23, sisteme, 23 uh, de sisteme diferite uh, la care să ne raportăm. S-a acceptat că în cazul segmentelor noi cofinanțarea Uniunii Europene uh, este un element care trebuie integrat pentru că mă amintesc de Berlin-Rostock și de acest segment, fiecare kilometru care urma să fie construit, unde um, căile ferate germane nu voiau să se intervină, uh, nu voiau ca ERTMS-ul să fie aplicat. În... A existat un conflict și întrebarea este dacă uh, se mai procedează așa sau nu. Există de asemenea un tunel care uh, nu este circulabil decât în baza ERTMS au fost cumpărate mai multe locomotive care să fie echipate cu acest sistem, pentru că, practic, vorbim despre un nod european în acest context. Iar ultima întrebare, ERTMS a devenit un bun de export. India, China, toată lumea își dorește acest sistem. Chiar și Elveția, ca stat uh, non-UE, este primul stat care a trecut la acest sistem per total. Deci, practic, întregul sistem feroviar uh, din Elveția este, uh, se bazează pe ERTMS. Aș vrea să știu dacă există o listă cu țările în care a fost deja aplicat acest sistem, unde a fost uh, deja integrat. Știu că Berlin și Leipzig, în aceste orașe, a fost uh, integrat parțial acest sistem. Um, Napoli, Roma, de asemenea, acest segment feroviar uh, se bazează pe sistemul ERTMS, pentru că ar fi bine să-l putem prezenta ca exemplu. Și, de asemenea, cum apreciați dumneavoastră presiunea care este exercitată? Mulțumesc, Michael. O întrebare din partea mea. De fapt, două chiar. De ce Marea Britanie pare să fie atât de indiferentă față de sistemul ERTMS? Sau, cel puțin, nici nu se opune, dar nici nu îl salută cu prea multă căldură. Și o a doua întrebare uh, în legătură cu ce a spus Michael Kramer problema noilor linii feroviare care se construiesc. Noi, în Marea Britanie, încercăm, ne gândim la construirea unei linii de înaltă viteză duble între Londra și Manchester și după aceea spre nord și ne-am, te-ai aștepta ca această linie să fie construită pe principii ERTMS. Oh, and then I've got, sorry, Mr. Domnul, domnul Fidanțe ar trebui să, uh, ar dori să intervină de asemenea. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep cu o glumă. Adesea, în țara mea, uh, Italia tinde să fie la coada clasamentului în astfel de situații dar când ne uităm la introducerea tehnologiei ERTMS, noi suntem pe un loc fruntaș. Pentru că noi aveam în trecut material rulant uh, vechi și pe măsură ce l-am schimbat, am putut echipa noul material rulant cu noua tehnologie și vreau să spun ceva și în legătură cu siguranța. Țara mea, acum câteva luni, a fost zguduită de un accident tragic, accidentul de la Via Regio, care a adus pe ordinea de zi toată, și pe agenda publică toată problema siguranței și armonizării și a procedurilor de uh, emitere de uh, permise pentru transportul de bunuri la nivel internațional pe calea ferată. Și credem că dezvoltarea sistemului ERTMS ar trebui să meargă în paralel cu întărirea Agenției Europene pentru Căile Ferate și cu introducerea altor proceduri. Cred că ar trebui mai, să fie mai ușor ca agenția să acționeze uh, prin uh, implementarea unor proceduri mai simple și sigur asta nu se aplică doar transportului de marfă ci și transportului de pasageri. Așadar, cred că lucrurile trebuie să uh, progreseze în paralel și avem nevoie de o legătură mai strânsă între activitatea coordonatorului și activitatea Agenției Europene. Mulțumesc. Oui, merci, Domnul ba. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare concretă. Se știe că marile țări ar vrea să-și păstreze sistemele, în timp ce micile țări au uh, probleme cu astfel de abordare. Deci, uh, vreau să vă, nu vreau să vă cer să faceți nu vreau să vă întreb uh, câtă presiune faceți asupra acestor țări, vreau să vă întreb în ce manieră o veți face. În regulă, domnule Vic, aveți din nou cuvântul. Uh, uh, în primul rând, dați-mi voie să răspund la întrebarea domnului Groșe în ce privește uh, aspectele tehnice, acestea nu mai reprezintă un handicap. Cred că combinația dintre structuri și modul în care avem uh, relația cu statele membre în ce privește coridoarele feroviare, poate că aceasta trebuie să fie îmbunătățită și avem acest lucru în planul nostru cât și în uh, reprele de finanțare. Vorbim de bani foarte mulți, de sume importante și ar trebui să examinăm toate posibilitățile atât în cadrul bugetului, bugetelor naționale, să vedem ce susținere poate fi dată comisie, dar putem examina și posibilități de finanțare alternativă pentru coridoare ca atare. Deci, în, din acest punct de vedere, acestea sunt cele două probleme principale. În ce privește echipamentul la bord în special, uh, acum, sigur, introducem uh, uh, sistemul ETCS, care este mai puțin costisitor și dacă ai un preț acceptabil, atunci nu e greu să convingi operatorii căilor ferate să facă acest lucru. Dar oricum, acesta este realmente o obligație conform noului plan. În ce privește upgradarea tehnică, asta este o problemă care trebuie examinată și discutată cu diverse companii feroviare, pentru că e o problemă de, legată de deprecierea, învechirea echipamentului lor și din acest punct de vedere, sigur, e important. Pentru moment avem posibilitatea de a finanța undeva până la un nivel de 50%. Întrebarea este dacă asta este posibil în cadrul viitorului buget, dacă vom reuși să păstrăm aceste niveluri pentru a avea niște stimulente uh, corecte uh, pentru înlocuirea vechilor echipamente. În ce privește prioritățile, sigur, uh, sunt foarte impresionat de tot ce s-a spus aici în legătură cu nevoile, planurile și termenii de, în care se va face integrarea transportului, mi închipui că este o problemă politică, o problemă a Comisiei și a Parlamentului să stabilească aceste priorități. Tot ce pot spune eu este că um, acum patru ani, în 2005, nu aveam un sistem. Acum avem un sistem și vom uh, insista asupra aspectului de implementare și asupra aspectului economic, pentru că până la urmă transportul de marfă, feroviar de marfă ar trebui să fie competitiv cu cel uh, uh, rutier. Deci uh, asta nu e sigur responsabilitatea coordonatorului, e mai degrabă o responsabilitate care cade în sarcina Comisiei și a Parlamentului. În ce privește lista de priorități și noi considerăm că este nevoie să se introducă coridoarele în sistemul IRTMS, pentru că e nevoie de anumită flexibilitate dacă vrem să stimulăm și investițiile. În ce privește întrebările domnului Kramer, cred că plângerile pe care le-am avut uh, înainte au, numărul acestora a scăzut și deja nu se mai discută dacă sistemul 230 d uh, mai este bun sau dacă avem nevoie de altul. Cred că lucrurile s-au clarificat și sectorul acceptă acum că standardul este 230D, există un program și el trebuie implementat până în 2012. Aceste sisteme interoperabile sunt compatibile, deci dacă cineva și echipează infrastructura, de exemplu, cu 230D, poate merge pe 230 d sau 2300. Deci compatibilitatea uh, funcționează uh, în, uh, înapoi, să zicem așa, și nu va exista nicio problemă. Nu vor fi probleme de întârziere pentru țările care doresc să implementeze imediat 230D, sistemul 230D. De asemenea, pachetul de lansare, dacă a fost întrebarea dacă a existat un aspect pozitiv și un efect pozitiv, uh, în Elveția ei au o abordare foarte generală și foarte globală a ceea ce trebuie făcut și la ce se pot aștepta și se așteaptă să urmăm programul care a fost definit pentru diferitele coridoare și, din punctul meu de vedere, dacă implementez și dacă suntem foarte credibili în ce privește programul și mai ales implementarea planului de uh, respectarea planului de implementare, asta va avea un impact asupra unei eventuale accelerări a achiziției. Începește exportul, sigur, industria înțelege acest lucru și noi la fel. Industria europeană exportă din ce în ce mai mult din aceste sisteme ERTMS. Uh, uh, e vorba de un sistem competitiv, acceptat în multe țări, dar putem de asemenea arăta din ce în ce mai multe aplicații am vorbit despre modul în care funcționează în Italia, putem vorbi despre stația din Spania, putem vorbi despre uh, alte uh, situații. Din nou, insist pe faptul că ceea ce va fi foarte important este să urmăm planul de implementare pe coridoare, de instalare pe coridoare, ca să putem uh, arăta în primul rând că acest concept al coridorului are sens și că în al doilea rând se lucrează cu mijloacele tehnice ale sistemului ERTMS deja implementat. Deci din acest punct de vedere cred că vom participa la această mișcare de accelerare a introducerii acestor nou, acestui nou sistem care din nou este foarte important pentru ca transportul nostru de marfă să devină competitiv. Dacă nu facem acest lucru, cred că vom avea o mare problemă din ce în ce mai mult vom avea o problemă cu competitivitatea uh, transportului uh, feroviar de marfă. Președintele a întrebat de ce Marea Britanie nu e prea entuziastă față de acest concept. În primul rând, cred că și cred că asta e o, o slăbiciune în, a, în viziunea noastră de astăzi. Nu nu s-a introdus uh, în sistemul de coridoare. Dacă o putem introduce, cu excepția uh, coridoarelor de înaltă viteză, unde avem Eurostar. Altminte, nu s-au decis niciun fel de coridoare, deci poate că asta e un lucru la care, pe care putem să-l examinăm. În ce privește acea linie de înaltă viteză, de mare viteză care se va construi, sperăm, în Marea Britanie, uh, Există o obligație la nivel european de a introduce sistemul ERTMS pe astfel de linii. Deci sper că va fi implementat. Și domnului Fidanța vreau să-i răspund acum. Aveți completă dreptate. Trebuie să ne uităm acum la toate implicațiile introducerii acestui nou sistem, implicațiile importante referitoare la autoritățile legate de siguranță, care trebuie să-și dea acordul și alte autorități, atât naționale cât și europene, și Acum că avem acel sistem, înainte asta era slăbiciunea, nu aveam sistemul, dar acum că avem un sistem stabil, este responsabilitatea managementului managerilor de coridoare să examineze toate aceste aspecte și săptămâna viitoare o să avem o prezentare în legătură cu posibilitatea de a armoniza nu doar regulile operaționale, ci și regulile de siguranță. Și ce ne așteptăm noi să se întâmple este ca prin introducerea acestui nou sistem să creștem uh, rata undeva la 20-22 la 25% cu acest nou sistem. Mr. Bach, I, uh, vous avez demandé... Domnule Bach, uh, ați spus, întrebarea noastră era cum veți face presiunea asupra guvernelor? Problema este că acum avem acest plan de dezvoltare european și e un cadru juridic care a fost acceptat de statele membre și ele trebuie să-l implementeze. Deci e responsabilitatea Comisiei să vadă în ce măsură aceste obligații sunt respectate de către țările membre. Deci putem să o facem prin intermediul operațiunilor pe care le avem uh, la nivelul coridorelor, dar și Comisia trebuie să examineze în ce măsură aceste obligații uh, sunt respectate. Okay, can I thank you, Mr. Vink, for your contributions. And... Vă mulțumesc, domnule Vink, pentru contribuția dumneavoastră. Abia așteptăm să colaborăm cu dumneavoastră pe viitor Sperăm să ne reîntâlnim în viitorul apropiat. Vom continua să lucrăm uh, pe aceste teme și să vedem care vor fi rezultatele. Mulțumim mult pentru participare. Permiteți-mi să vă uh, spun câteva cuvinte referitoare la persuade the British government okay. to uh, install the RTMS. But anyway, Thanks. thank you very much. Thank you, Right, colleagues, we're now at any other business. Does anybody... Dragi colegi, am ajuns la acum la chestiunea diverse. Dorește cineva să mai uh, puncteze vreun aspect? Dacă nu avem uh, niciun alt aspect uh, de discutat la diverse, permiteți-mi să vă amintesc că următoarea întâlnire va avea loc în noiembrie pe 9 noiembrie la orele 15. Vă mulțumesc tuturor pentru uh, participare și activitatea uh, dumneavoastră și declară această ședință închisă. Mulțumesc! Oh, that was a long, uh, a long day, wasn't it? What we got there? Yeah. Thanks, Vice President. <laughs>